Buonasera. Inizio. Bună ziua. Începem lucrările comisiei noastre. În această sesiune avem ca puncte esențiale, în primul rând, adoptarea raportului Iturgai privind uh, rezolvarea problemelor ce deșeurilor, apoi o serie întreagă de petiții privind uh, linia de TGV uh, spre Lyon, întâlnirea cu mediatorul polonez, doamna profesoară Lipkovitz, apoi diverse petiții care au drept scop discriminarea de sex și omofobia, apoi eh, situația în țările cum ar fi Franța, Regatul Unit, Spania, precum și alte puncte importante. Rog colegii să binevoiască să aprobe această ordine de zi. Dacă nu aveți obiecții, consider că este aprobată ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Vă amintesc că întâlnirea va dura trei jumătăți de zi și apoi vom avea un seminar organizat împreună cu Comisia Europeană privind Cartea Drepturilor Fundamentale. Sper că uh, veți participa la această zi de seminarii, mai ales după sesiunile de dimineață. Vă reamintesc de asemenea că mediatorul polonez, doamna profesoară Lipcoviț, va citi o declarație către comisie mâine dimineață și apoi vom uh, discuta și petiții din Polonia în așa fel încât să putem uh, să adunăm toate observațiile de pe teren. În ceea ce privește articolul 57 din 2009 prevăzut la punctul 10 al ordinii de zi, acesta a fost scos la cererea solicitanților, inclusiv colega Anchis. Vom avea printre noi o serie întreagă de persoane care uh, prezintă petiții 6, 7, 9, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 29 și 32 printre altele. Trebuie să aprobăm procesul verbal al ședinței din 8 septembrie 2011. Dacă nu aveți obiecțiuni, consider că procesul verbal este aprobat. În ceea ce privește punctul 3, vă comunic că au fost distribuite rolurile colegilor care sunt rugați să își prezinte părerile în ceea ce privește amendamentele, mai ales răspunsul trimis domnului Tagebaur privind sentința Curții de Justiție care apare în petiția domnului Tagebauer. Dacă nu există intervenții, trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Aici avem raportul privind aplicarea directivei privind gestionarea deșeurilor în Uniunea Europeană. Colegul Iturgais este raportor și îi dau cuvântul înainte de votare. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor. Doar pentru a vă mulțumi pentru colaborarea uh, pe care, de care m-am bucurat din partea secretariatului și din partea tuturor grupurilor politice în redactarea acestui raport. Înainte de vot, aș fi vrut astăzi să mai adaug un lucru, doamnă președinte. Surpriza acestui deputat și anume eu sunt autor, raportor pentru acest raport. Și de ce sunt surprins? Surprins pentru că pe durata ultimei săptămâni în ultimele zile ale săptămânii trecute am luat cunoștință la grupul PPE de faptul că o colegă a prezentat o serie de amendamente și poate vă amintiți, însă încă de la bun început eu am fost la dispoziția tuturor grupurilor politice, în așa fel încât să ne putem întâlni, să, ne put- să putem discuta, ne-am întâlnit de trei ori, uh, pentru a discuta. Și după ce v-am informat, după ce ne-am întrunit și am discutat, am avut această surpriză și anume că această colegă a dat peste cap obiceiurile, nu numai ale comisiei noastre PETI, ci ale întregului uh, Parlament. S-a întâlnit cu reprezentanții grupurilor politice în spatele și fără știința raportorului și a înaintat aceste amendamente. Insist asupra faptului că nu mi se pare prea corect. Sunt foarte surprins de un astfel de uh, comportament. Și doamna Merkis, din partea grupului socialist, e bine, aș fi vrut să-i spun că această atitudine nu mi-a plăcut foarte mult. Aș fi vrut, aș fi preferat să pot conlucra cu dumnea ei, să putem discuta în așa fel încât să ajungem la un acord referitor la aceste amendamente care au fost uh, înaintate. Insist încă o dată, nu e vorba de de o decizie care e pe gustul meu, doamna președinte, însă vă rog, cred că nu putem accepta astfel de comportamente. Acest lucru nu s-a făcut niciodată până în prezent în comisia noastră și anume în momentul în care cineva prezintă un raport, redactează un raport, să existe astfel de bisericuțe uh, de discuții, așa cum s-a întâmplat pe marginea raportului prezentat de grupul PE. De aceea, doamna președinte, v-aș ruga ca acest lucru să nu se mai uh, Uh, repete pe viitor și să continuăm uh, o ambianță de lucru pozitivă, uh, așa cum s-a întâmplat până acum cu doamna Ochi, cu grupul socialist, cu GUE, cu toate grupurile politice cu uh, neafiliații, cu domnul Salavracos și așa mai departe. Am discutat absolut cu toată lumea. Nu cred că se merită și de altfel nici munca depusă de secretariat, uh, munca depusă acolo, nici munca depusă de noi care ne-am întâlnit de atâtea ori, să existe această știu eu, reorganizare în bisericuțe ulterior, nu cred că se merită acest lucru pentru raport. Grazie. Mulțumesc colegului Iturgai, mai ales pentru activitatea depusă împreună cu secretariatul. Deschidem votarea. Kolega Åken. Jeg taler dansk. <laughs> Øh, jeg vil, øh, for det første, jeg har lyst til at sige to ting til det. Øh, în primul rând aș dori să mă refer la două puncte astăzi în ceea ce privește cele spuse de domnul Iturgais. În primul rând aș dori să-i mulțumesc pentru cooperarea exemplară, mai ales la punctele la care am uh, lucrat eu la acest raport. Exemplar a fost, dar nu a fost întotdeauna așa. Au existat membrii acestei comisii care au senzația că și în al, de alte dăți uh, au existat aranjamente în spatele, în spatele raportorului și da, putem spune că acum vom face, vom proceda cum spuneți dumneavoastră, dar trebuie să vă spun că au mai existat astfel de Uh, de înțelegeri. Deci nu este chiar corect când spuneți că totul a fost uh, amiabil în trecut, dar ar fi bine să fie așa în continuare. Oricum, cred că de acum încolo ar trebui să um, procedăm așa cum ați propus. Oricum, vă mulțumesc pentru colaborarea exemplară. Mulțumesc. Nu vreau să limitez dezbaterea, totuși uh, vă rog să țineți seama de faptul că trebuie să votăm colegul Boștinaru. Ția și deschiderea colegului uh, Iturgais, a domnului vicepreședinte Iturgais, întrucât colega Judith Merkis nu e în sală și nu ne poate prezenta și punctul său de vedere, cred că nu e fair să deschidem această discuție aici și sunt convins că acest climat de încredere și de cooperare ar trebui să fie cel predominant și cel care să ne ghideze în toate repet în toate împrejurările și acțiunile comisiei de petiții. Mulțumesc. al fără a lansa dezbaterea, nici eu nu doresc acest lucru. Însă aș fi vrut totuși să răspund prietenului și colegului meu, domnul Victor Boștinaru Cred că subiectul este totuși unul grav, pentru că dacă o colegă dorește să înainteze amendamente, se întrunește cu celelalte grupuri politice, nu spune absolut nimic raportorilor și raportorului și înaintează amendamente uh, pe care noi le, va trebui să le votăm și nici măcar nu este prezentă astăzi, de ce acționează așa? De ce, de ce nu ne-a sunat? De ce nu ne-a spus? Eu am spus în mod clar, întotdeauna suntem deschiși să discutăm cu toată lumea, asta încă de la bun început, nu avem nicio problemă cu astfel de discuții. Nu avem nimic de, ascu- de ascuns. Îmi cer scuze, doamna președinte, că am intervenit din nou. Ne discuteremo poi în altă sede. Sunt de acord cu domnul Boștinaru, dar trebuie să amânăm discuția. Acum deschidem votul. Începem cu amendamentul 38, alineatul 1, colega Merchis. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 39, alineatul 1A, nou, colega Alfano, pentru prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să Reîncepem votul, fiindcă nu e clar cine este pentru. Ce amendament votăm? Se întreabă din sală. Prima parte, pardon, a doua parte a amendamentului 39, spune doamna președintă. Partea a doua, deci, a amendamentului cine este pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Amendamentul 40 colega, al colegei Vălean. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 41. Colega Merchis, două părți separate. Pe, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 42, Mazzoni, alineatul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 44, colegul Iturgais, alineatul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 43, Merchis, alineatul 5, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 mațoni, alineatul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 46, Merchis, Alineatul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Alineatul 7. Merchis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul Iturgais 48. Alineatul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 49, Merchis, alineatul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 51, Vălean, alineatul 10A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 50, decăzut, 52, Boulon, Alineat 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 53. Merchis. Alineatul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54. Merchis. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55. Paxas alineatul 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 Vălean, alineatul 14, pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 57 Merchis, tot alineatul 14, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 Bulan, 16, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 Vălean 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 60 Merchis, alineatul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 Vălean, alineatul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 62 Turgais, Alinea 27 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 64 Vălean, alinea 27 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 65 Paxas, alineat 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul A, alineat 29. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Trecem acum la amendamentul 68. Merchis, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69. Bulan, alineat 30, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 2 la considerentul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 3, Merchis, la considerentul C, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4, Merchis, la considerentul E, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, Merchis, Considerentul F pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6. Vălean la considerentul F pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 7, Alfanu, considerentul G pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 8, Vălean la considerentul H pentru, împotrivă, se abțineri, se respinge. A, nouă de brân la considerentul J pentru împotrivă abțineri se aprobă. 10 la considerentul K pentru împotrivă abțineri se aprobă. A, compromisul B la considerentul L, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 14 Ocken la considerentul M pentru împotrivă abțineri se aprobă 15 la considerentul N pentru împotrivă abțineri se respinge 16 Vălean la considerentul P cine este pentru împotrivă abțineri se aprobă amendamentul 17 la considerentul S pentru împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 19, Merchis, la considerentul T pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 bulan la considerentul V pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 21 mațonii la considerentul X pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 22 bulan la considerentul AF pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 23 mațoni, considerentul AG pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamente identice nu, vă rog să mă scuzați, spune doamna președintă, 24 mațoni, considerentul AH pentru împotrivă abțineri, se aprobă. 25 ochen la același considerent, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26, Mazzoni, considerentul AI, cine este pentru, împotrivă, abțineri, 27 mațonii la considerentul AO, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 28 de brun, considerentul AP, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 29 merchis, considerentul AT, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 oral, amendament oral. Colega dorește să-l prezinte, există obiecții? Nu, atunci pun la vot amendamentul 30 la considerentul AT modificat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 31 bulon, la considerentul AU. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 33 Iturgais, Oken de Brun, Mazzoni și 32 de Brun la considerentul AV sunt identice, le votăm împreună, cine este pentru, împotriva, abțineri se aprobă amendamentele 34 Bulan, 35 Turgais la considerentul A, W, le votăm împreună, cine este pentru, împotriva, abțineri se aprobă. 36 Vălean la considerentul A, W, A, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Amendamentul 37 Turgais la considerentul AX, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Și amendamentul 1 Alfano, cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Pun la vot, supun la vot ansamblul rezoluției, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Vă mulțumesc și felicitări colegului Iturgais. possibly that microphone is better for you. Colegi, introdurrei... Stimați colegi, trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, petiția 924 din 2011, prezentată de domnul Pescod din partea Stimați colegi, vă rog să faceți liniște ca să putem continua. Deci este vorba de petiția prezentată în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor și a Institutului Național Regal al Nevăzătorilor. Dau cuvântul domnului Berkeley Friend. Are 5 minute la dispoziție. Aveți cuvântul. Amen. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei, stimați membri ai Parlamentului European. Mă numesc Christopher Friend. Sunt o persoană nevăzătoare și astăzi vorbesc în capacitatea mea de președinte al, uh, uni- al campaniei mondiale a nevăzătorilor pentru a pune capăt uh, Um, foametei de cărți pentru uh, nevăzători. Și nu numai, și pentru dislexici și alți, uh, um, alte persoane care au uh, astfel de probleme. Trebuie să vă spun că ne, noi trăim într-o sălbăticie culturală, pentru că editorii, deținătorii de drepturi în acest caz, nu produc uh, și nu nevând formate accesibile a 95% din toate lucrările publicate. Doamna președinte, stimați membri ai comisiei, vă invit pentru un moment să vă închipuiți că în această săptămână mergeți la biblioteca dumneavoastră și în interior găsiți, vă dați seama că 95% din toate cărțile au fost legate de rafturi astfel încât dumneavoastră nu le mai puteți da jos din raft să le citiți. Cum v-ați simți? Frustrați? Furioși? disc discriminați. Trebuie să vă spun că nevăsătorii sunt în mod foarte justificat, foarte frustrați. Dorim doar aceleași posibilități ca și dumneavoastră de a merge în oraș, în orașele noastre, să intrăm într-o uh, librărie sau într-o bibliotecă și să putem cumpăra ultimul bestseller mai ales că toată lumea din familia noastră și dintre prietenii noștri discută despre acest uh, bestseller. Membrii uh, VIPO, Organizația Internațională pentru Proprietatea Intelectuală, au în vedere un instrument care va deveni un element esențial al soluției pentru această foamete uh, de cărți. Această soluție a fost uh, propusă pentru prima dată acum 27 de ani uh, într-un raport uh, comun al uh, VIPO și UNESCO. În mai 2011, Parlamentul European, prin articolul 70 al raportului Um, deschiderea potențialului industriei culturale și creativă, e bine, acest raport a solicitat echipei de negocieri a Uniunii Europene la uh, Organizația Internațională a, pentru Proprietatea Intelectuală, așadar, a solicitat uh, echipei de negociere să uh, sprijine o poziție pentru astfel de cărți pentru nevăzători. echipa uh, de negocieri, însă nu a respectat acest apel al Parlamentului. Pe 23 august, uh, comisarul Barnier a, scri, a răspuns unui deputat și citez uh, citez dintr-o traducere din limba franceză, a spus Uniunea Europeană și statele membre continuă să favorizeze o recomandare. Ni se spune întotdeauna că o recomandare ar fi mai rapidă și mai eficientă decât un tratat obligatoriu. Însă, la aceeași reuniune, negociatorii Uniunii Europene care au refuzat să discute despre un tratat au sprijinit cu mare entuziasm Um, un apel pentru o conferință, pentru un tratat obligatoriu pentru conferințe audio-video. Tratatele și nu recomandările sunt uh, cerute de către deținătorii uh, drept, drepturilor de proprietate pentru a le proteja și lor interesele. Uniunea Europeană trebuie să ofere nevăzătorilor același nivel de protecție și să își respecte astfel responsabilitățile prevăzute în Carta Europeană a Drepturilor Omului și a Convenției Națiunilor Unite cu privire la persoanele cu dizabilități. Doamnă președinte, peste 100 de state membre de la Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală sprijină un tratat pentru Uh, astfel de uh, cărți. Dacă Uniunea Europeană ar sprijini această soluție, Organizația Mondială ar putea să pună capăt foametei cărților până la finalul lui 2020. Uniunea Națion uh, Mondială a Nevăzătorilor, Uniunea Europeană a Nevăzătorilor și colegii din Asociația Europeană a Dislexicilor au recunoscut că s-au făcut o serie de progrese la ultima reuniune uh, WIPO. Uniunea Europeană a cooperat cu celelalte uh, state participante și a reușit să atingă un acord, uh, să facă progrese către un text unic care ar putea deveni la un moment dat lege. Uniunea Europeană nu ar trebui să fie responsabilă pentru o soluție de uh, clasa a doua oferită nevăzătorilor, și anume o recomandare. De aceea, noi vă solicităm, doamnă președinte, să depuneți o întrebare orală împreună cu o rezoluție pe acest subiect la următoarea reuniune, uh, plen, sesiune plenară a Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea petiției și detaliile respective. Dau cuvântul reprezentantului comisiei, dar întâi doamnei da, Macheni de la DG Piețe. Maria, no, Mulțumesc, doamnă președinte. Și vă mulțumesc că ați dat cuvântul comisiei astăzi. Aș dori să încep prin a sublinia următorul lucru. Comisia depune mari eforturi pentru a pune capăt foametei uh, cărților menționate de către uh, petent și încercăm să facem acest lucru în um, Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene. În interiorul Uniunii Europene, Comisia a luat o serie de măsuri importante. Mă refer aici la măsurile în mod direct relevante uh, față de aspectul menționat de petiționar, și anume drepturile de proprietate intelectuale. Dar există și alte eforturi, bineînțeles, la acestea însă nu mă voi referi în acest moment, dar mă bucur să, m-aș bucura să pot reveni la acestea dacă există întrebări. Așadar, în domeniul proprietății intelectuale, menționat de către petiționar, avem deja legislație la nivelul Uniunii Europene care prevede posibilitatea statelor membre de a limita drepturile autorilor în beneficiul persoanelor cu uh, dizabilități, inclusiv, evident, nevăzători. Mai multe state membre au pus în aplicare acest tip de limitare al drepturilor de proprietate intelectuală. În plus, uh, sprijinim uh, transferul transfrontalier al cărților în, acces, în um, format accesibil, de curând, asociațiile a avut loc o reuniune între a, um, asociațiilor de uh, nevăzători cu uh, asociațiile editorilor. În septembrie 2010 s-a semnat în prezența comisarului Barnier un memorandum de înțelegere uh, în prezența uh, Uniunii Nevăzătorilor, uh, Uniunii Europene a Nevăzătorilor, Uniunii Europene a Dislexicilor. Iată, uh, un uh, acord semnat cu reprezentanți din partea caselor de editură și așa mai departe. Din acel moment am cooperat cu toți actorii care au dorit să coopereze cu noi pentru a ne asigura de punerea în practică acestui memorandum de înțelegere astfel încât să se creeze o rețea care să faciliteze schimbul cărților de care au nevoie nevăzătorii. Așadar, schimbul de cărți în format, într-un format special la care ei să poată avea acces. În afara Uniunii Europene și în acțiunile noastre externe, așadar, lucrăm cât se poate de activ uh, și participăm la discuțiile de la uh, VIPO. După cum știți, poziția sprijinită de comisie este poziția asupra căreia s-a căzut de acord împreună cu statele membre. Aici este un domeniu de competență partajată cu statele membre, iar Comisia trebuie să primească un mandat din partea Consiliului, respectiv a statelor membre, pentru negocieri. În 2011, Uniunea Europeană și Comisia Europeană, reprezentând UE, au lucrat împreună cu Brazilia, Mexico, Mexic, Statele Unite și alte state din grupul african al Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală pentru a obține progrese în acest domeniu. Este ceva ce trebuie să fie subliniat pentru că a permis obținerea unui text de consens care a fost depus în comitetul permanent al acestei organizații. Acest text a fost esențial pentru uh, avansarea negocierilor și a fost uh, negociat uh, cu profundă implicare a statelor membre și a Uniunii Europene. Acest document a devenit un document de consens la ora actuală, este discutat de către această organizație și este sprijinit nu numai de Uniunea Europeană, dar și de Argentina, Australia, Brazilia, Chile, Ecuador, Mexic, Paraguay, Rusia și Statele Unite ale Americii. Discuțiile pe, baza acest, pe marginea acestui text vor continua în noiembrie la următoarea reuniune a VIPO iar statele, Uniunea Europe, Comisia Europeană va coordona și se va consulta cu statele membre pentru a uh, primi uh, un mandat. Însă, la ora actuală, Comisia nu are un mandat din partea Consiliului și din partea statelor membre pentru a negocia un tratat. Însă, Comisia este de părere că este în uh, Uh, în interesul Uniunii Europene să încercăm să îmbunătățim textul existent cât se poate de bine, astfel încât să ne asigurăm că există o bază solidă pentru un acord viitor. Așadar, aceasta este poziția actuală a Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că mai există o intervenție din privind drepturile fin, fundamentale în ceea ce de la uh, DG Justiție. Well, unless there is a... Mulțumesc, doamna președinte. Dacă există vreo întrebare specifică, voi răspunde la ea. Dacă nu, nu mai am nimic altceva de adăugat față de cele spuse de colega de la DG Piață. Allora, su sollecitazione eventualmente. Va putea interveni la, ca să răspundă. Colega de Brun a cerut uh, să ia cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Am uh, fost foarte impresionantă de uh, ceea ce a spus uh, petiționarul uh, și anume să mergem într-o, într bibliotecă. E un lucru pe care eu îl fac în fiecare săptămână și mi s-ar părea foarte uh, incredibil să nu am acces la 95% din cărțile care sunt acolo. Uh, da, în răspunsul său, Comisia a explicat în mod clar faptul că Consiliul este cel care propune poziția ce trebuie negociată. Însă un lucru pe care reprezentantul Comisiei nu l-a spus în acest uh, după amiază este dacă la Comisie ar fi vrut să fie într-o situație în care se poată negocia o lege, un text legislativ obligatoriu, un adevărat tratat și nu o recomandare. Deci, în mod clar, eu cred că ar trebui noi, la Comisia PETI, să clarificăm lucrurile și anume să spunem că ne dorim ca la Comisie să se ia, să se adopte o poziție foarte puternică și ar trebui ca acest lucru să se facă în modul următor, și anume, Comisia a explicat că la Consiliu se negociază poziția ce va fi ulterior negociată. Atunci, și la Consiliu ar trebui poate să se, se clarifice lucrurile. și uh, voi păstra anumite comentarii până când voi afla de la Consiliu uh, care ar trebui să fie poziția ce va fi negociată. Uh, și vom vedea ce ne va transmite Comisia ulterior. Mulțumesc, care cuvântul doamna Auken. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, sunt de acord cu cele spuse de doamna De Bron. Uh, aș fi vrut doar să adaug un lucru. Poate că ar trebui să menționăm că Parlamentul este în favoarea unui tratat legislativ obligatoriu. Noi am votat acest lucru și dacă Comisia a uitat acest lucru, uh, faptul că Parlamentul participă la procesul legislativ, uh, Poate că asta ar trebui să fie reamintit anumitor membri de la Consiliu. Să amintim asta, faptul că și că Parlamentul este în favoarea unui astfel de text obligatoriu. Uniunea Europeană a ratificat Convenția persoanelor drepturilor persoanelor cu dizabilități, care la un anumit articol spune că Mare parte din producția artistică uh, și drepturile intelectuale, de proprietate intelectuală legate de acestea, nu ar trebui să defavorizeze persoanele cu disabilități în momentul în care acestea uh, au acces la cultură, la produse culturale. Formularea este foarte clară. Și atunci mă întreb de ce comisia uh, se poziționează așa, ca un fel de persoană pe lângă negocieri, în loc să aibă o poziție de lider, uh, să-și dorească cu adevărat să ajute aceste persoane cu handicap, să susțină petiția uh, și conținutul acesteia și Comisia PETI din Parlament. În fine, păstrez celelalte întrebări pentru mai târziu. Doamna președinte. Vertman. Colegă Vertman. Mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze pentru vocea mea. Nu pot decât să fiu uh, de acord cu colegele care au luat cuvântul înaintea mea. Trebuie să vă spun că imaginea bibliotecii la care nu am acces m-a emoționat pentru că eu citesc mult și cred că educația și cititul sunt foarte importante în viața cuiva. Aș dori să merg mai departe și aș vrea să spun, să ne închipuim nu că 95% din cărțile din bibliotecă ne sunt inaccesibile, ci să ne închipuim că doar două persoane ar avea acces la aceste, la cărți. Spuneți că există o rețea Uh, de schimb a cărților necesare pentru persoanele cu nevăzători. Uh, cărțile de care au nevoie nevăzătorii. Dar cum putem noi să decidem, să judecăm de ce cărți are nevoie sau nu cineva? Este incredibil. Întreaga literatură trebuie să fie disponibilă pentru toată lumea, nu o parte. Pentru că nimeni nu poate să decidă ce are nevoie să citească altcineva. În ceea ce privește aspectul financiar, cred că se, se poate găsi o cale, dacă dorim, ca și nevăzătorii, lucru care poate să ne afecteze pe toți, pentru că cu toți într-o zi uh, vom îmbătrâni, deci vom putea avea astfel de probleme. Așadar, am văzut un exemplu, am, am fost la un moment dat la un eveniment uh, Uh, la care mi s-au dat uh, niște ochelari pentru a vedea cum vede o persoană de 80 de ani. Întrebarea mea este uh, o persoană de 80 de ani nu mai are dreptul să citească o carte bună pentru că nu mai citește, nu mai vede așa de bine? Am să vă, pot să vă aduc cu mare plăcere acești ochelari pe care mi-au dat ca să vedeți și dumneavoastră cum vede o persoană de 80 de ani. M-au mișcat, m-a mișcat, m-a emoționat acest lucru. Uh, și de aceea cred că trebuie să uh, nu uităm faptul că este afectat uh, dreptul unor oameni de acces la cărți. Sunt discriminați. De aceea nu pot decât să fac apel la toți actorii să coopereze. <coughs> Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Antevorbitorii mei au spus elementele esențiale. Aș dori numai încă o dată să mai subliniez faptul că nu se poate ca într-o societate democratică o anumită parte a societății să fie exclusă de la cunoaștere. Iar dacă există cărți pe care unii nu pot să le citească, acești, aceste persoane sunt excluse. Există o serie întreagă de declarații de intenție, însă în practică nu se întâmplă nimic. Avem două niveluri, odată nivelul internațional între Uniunea Europeană, aproape că aș fi spus uh, Uniunea Europeană și restul lumii. e bine, relațiile internaționale, să le spunem așa, iar apoi în interiorul Uniunii Europene. nu am foarte mare înțelegere pentru faptul că în interiorul Uniunii Europene lucrurile nu funcționează. Și cred că noi uh, la această comisie ar trebui să uh, dăm un impuls. Am notat o serie de lucruri. În primul rând să menținem petiția deschisă, iar apoi să facem o legătură cu comisia competentă, pentru că se pare că exista deja o discuție aici. În al treilea rând, însă, petiția, sub o formă sau alta, aș supună Parlamentului, fie că este printr-o întrebare sau altfel. Iar apoi aș dori să ne gândim, poate după consultările cu Comisia Competentă pe Fond, dacă nu, deci să ne gândim să facem uh, apel la dreptul nostru indirect de inițiativă. Comisia uh, ne-a explicat de ce nu are uh, posibilitatea să creeze, să vină cu o inițiativă legislativă, noi, în urma tratatului de la Lisabona, putem solicita Comisiei să vină cu o astfel de inițiativă și Comisia ar trebui să vină cu o justificare foarte bună în cazul în care nu, în, ca, în cazul în care ar refuza acest lucru. Este clar că cu declarații de intenție nu putem ajunge la uh, rezultatele dorite. De aceea voi uh, vă propun aceste patru puncte. Înțeleg uh, situația uh, petiționarului și pot numai să spun că într-o, într-o societate modernă și democratică această situație este de neacceptat. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș începe spunând că nimeni în această situație, nici Comisia Europeană, nici Parlamentul European nu poate să rămână orbi și surzi la uh, această solicitare de ajutor. De ce? Pentru că tocmai ni s-a spus din partea Comisiei uh, Europene, care se ocupă cu afaceri comerciale, că e vorba de un subiect comercial. Și asta mi se pare incredibil. Eu am senzația că aici discutăm uh, o, o chestiune de natură morală și uh, e vorba de o problemă dramatică pentru mii de oameni care nu beneficiază de un drept elementar și anume acces la un patrimoniu cultural, spre exemplu cărți doar pentru că o problemă comercială împiedică acești oameni să, să aibă acces la cărți. Am putea noi oare să ne ocupăm de acest subiect doar ca, pe un, ca și cum ar fi un subiect comercial? Să avem posibilitatea să exportăm cărți uh, editate în uh, brai în Europa și eventual să le exportăm către exterior și să spunem da, e doar o problemă comercială. Nu! Eu cred că aici e vorba de o încălcare morală a drepturilor fundamentale și ni s-a spus din partea Comisiei că acest lucru ar trebui să fie rezolvat prin soluții bilaterale și că statele membre din afara Uniunii Europene Uh, vor trebui să acționeze și că anumite state membre din Uniunea Europeană fac tot ceea ce pot pentru a îmbunătăți situația, însă altele nu chiar fac același lucru. Eu cred că acest lucru demonstrează în mod clar mai multe lucruri și mai întâi, comisia, uh, competiția trebuie să rămână deschisă. În al doilea rând, Parlamentul trebuie să-și mențină poziția sa inițială și anume că acest uh, document să fie un text legislativ obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și cărțile care sunt editate în brai să fie scutite de taxe la import, la export. Și spuneți-mi și mie, vă rog, câți bani am pierde noi dacă nu am uh, autorizat această scutire de taxe pentru uh, editarea unor astfel de cărți în uh, brai, fără drepturi de proprietate intelectuală? dacă stau bine și mă gândesc, e vorba de bani mărunți până la urma urmei, nu? Uh, pentru câteva case de editură. Uh, aici e vorba de Uniunea Europeană, e vorba de valori. Și noi tratăm aceste, aceste produse ca fiind doar marfă, marfă. Este șocant și nu pot să accept poziția Comisiei Europene. Deci, ca această petiție să rămână deschisă și să lansăm o întrebare orală cu rezoluție în Parlamentul European pentru a repeta dorința noastră de a avea un text legislativ obligatoriu aplicabil tuturor statelor membre, în așa fel încât Uniunea Europeană să aibă posibilitatea să exporte aceste cărți Uh, tipărite în brai în afara Uniunii Europene. Cred că e singura posibilitate de a rămâne credibil în ochii celor care sunt nevăzători. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colega Uitsin. Mulțumesc! Cred că oricui dintre noi se poate întâmpla să um, aibă un accident cerebral, de exemplu, și să orbească și să mai putem fi uh, în măsură să participăm la viața socială așa cum o făceam înainte, dar cred că este un drept fundamental, așa cum uh, a stabilit și Parlamentul European, ca persoanele nevăzătoare să aibă acces la întreaga uh, literatură și să o poată citi. Pentru că dacă noi ne gândim, ne închipuim că mâine n-am mai putea citi cărți și ziare, mai uh, bine, am fi complet excluși din dezbaterile publice, din dezbaterile politice. Ar fi groaznic să fim excluși din, uh, din toate acestea. De aceea nu pot decât să sprijin petiția dumneavoastră uh, cred că trebuie să solicităm să existe prevederi uh, obligatorii din punct de vedere legal, astfel încât persoanele nevăzătoare să aibă acces la literatură și la ziare. Doamna Vertman. Mulțumesc. Aș dori să, îi, să subliniez ceea ce a spus domnul Boștinaru. Când ne gândim la comerț și la, între ghilimele, problemele pe care le au casele de editură. Cred că cu toții știm că editorilor nu le merge chiar așa de rău și că și pot să fie un exemplu și în domeniul caritabil uh, și că ar trebui să aibă un rol de lider poate ne ascultă cineva și vrea să facă primul pas și să spunem acesta este contribuția noastră caritabilă la viața socială, să publicăm cărți în brai. Eu cred că acest lucru s-ar putea întâmpla. Deci să mergem prin intermediul editurilor uh, și să ne adresăm direct lor în cazul în care toate celelalte aspecte și încercări nu funcționează. Colegul Alfa, colega Alfano. Mulțumesc, doamnă președinte. Ascultând intervențiile colegilor care m-au precedat, consider că se subliniază necesitatea sublinierii dreptului la cultură și la instruire. Poate că nu și-au dat seama cei care au formulată poziția Comisiei pentru că aici este vorba de un drept fundamental. Nu e cazul să existe discriminări. Toți cetățenii trebuie să aibă acces la cultură. Nu putem limita dreptul de a exporta și de a transmite generațiilor viitoare valorile noastre. Mulțumesc! colega Oken și apoi închidem dezbaterea. Microfon, vă rugăm. To put a specific question. Mulțumesc, doamna președinte. Aș avea o întrebare specifică pentru Direcția Generală Justiție. De ce insistă Comisia asupra faptului că aceste chestiuni trebuie tratate doar în cadrul pieței interne? Uh, mie mi se pare că țin mai degrabă de drepturi fundamentale și de nediscriminare. Și de-aia mi se pare chiar penibil ca acest subiect să se afle uh, între mâinile celor mai și mă abțin să utilizez adjectivul pe care vreau să-l utilizez. În fine, poate să-mi zică cineva de la comisie ce se întâmplă. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum dau cuvântul reprezentantului Direcției Generale pentru Justiție, care a spus că poate să răspundă la întrebări în cazul în care există întrebări specifice. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Nu cred că am insistat într-adevăr asupra faptului că e vorba doar de o chestiune legată de piața internă. Nu am făcut acest lucru și nici nu o să facem așa ceva. Nu era suficientă la domanda, evidentemente. Allora, eh... Probabil că întrebarea nu a fost suficient de clară. Poate că formulăm din nou întrebarea adresată Comisiei. Colega de Brun dorește să intervină și apoi voi da cuvântul petiționarului. Mulțumesc, doamna președinte. Am, întrebat, am adresat o întrebare la comisie. Eu am pus o întrebare care va, ar trebui să fie poziția de negociere a Comisiei, care este părerea Comisiei referitor la propria sa poziție de negociere. Și mi-e indiferent cine de la Comisie va răspunde. Poate să răspundă cineva la această întrebare, întreabă doamna președinte. Da, mulțumesc, doamna președinte, și vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne o acordați de a clarifica anumite puncte care cred eu că, într-adevăr, trebuie să fie clarificate ca urmare a intervențiilor din partea diferiților uh, deputați și membri ai Parlamentului. Încă de la bun început aș dori să spun că uh, la comisie noi suntem convinși de faptul că nu se respectă într-adevăr pe deplin drepturile persoanelor cu disabilități și că acest lucru uh, uh, defavorizează persoanele uh, cu disabilități dacă ne uităm la Carta Drepturilor Fundamentale și așa mai departe. Noi n-am făcut nicio referință la vreo politică comercială, am răspuns doar la întrebarea pusă de către petiționar din punct de vedere al aspectului următor și anume care sunt limite limitările care există în momentul de față la negocierile referitoare la proprietatea intelectuală. Și în acest sens, Comisia s-a concentrat în această direcție. Dar cred că acum trebuie să a venit momentul să facem o diferență, o, să, o diferențiere între pentru că n-a fost destulă claritate. Uh, diferențiere între situația la nivel intern în Uniunea Europeană și la nivel internațional. În cadrul Uniunii Europene, așa cum a indicat Comisia în intervenția sa, noi avem deja o directivă directiva referitoare la armonizarea anumitor aspecte legate de proprietatea intelectuală într-o societate modernă, care ne dă această posibilitate referitor la persoanele cu disabilități. Și am indicat în intervenția mea că toate statele membre au o astfel de posibilitate în legislația lor. Apoi, dincolo de implementarea acestei directive de către statele membre, Comisia a încercat de asemenea să ușureze acele implementarea uh, aș spune eu, concretă, practică a, a acelor rețele de schimburi. În principiu nu e vorba de misiunea comisiei, nu comisia este cea care hotărăște ce fel de cărți sunt uh, editate și de care sunt cărțile de care au nevoie persoanele cu handicap. Nu. Însă comisia ceea ce a încercat să facă este să aibă un memorandum de înțelegere cu toți actorii implicați, chiar și cu asociația pe care o reprezintă petiționarul, tocmai pentru a dezvolta aceste rețele de uh, uh, schimburi de uh, cărți în formatul de care au nevoie, pentru a vedea care sunt nevoile și cum anume acestea pot fi rezolvate în uh, negocierile cu uh, casele de editură, pentru a vedea care sunt nevoile de fapt și de drept. Acum, dacă ne uităm la nivel internațional, după cum am spus, acolo întrebarea este dacă Comisia negociază dar negociază ca urmare a mandatului primit de la statele membre. Și noastră m-ați întrebat care ar fi poziția Comisiei în situația actuală. Comisia e de părere că e un subiect deosebit de important și că trebuie să se ușureze, faciliteze distribuirea acestor cărți în format special. Dar pentru a obține acest lucru e nevoie de un text solid. Noi am încercat să facem acest efort. Și așa cum am explicat și în intervenția precedentă, efortul nostru a a fost foarte puternic în prima jumătate a acestui an pentru a ajunge la un consens. Un consens referitor la un text pe care îl avem acum pe masa de discuții și care nu exista înainte. Până în prezent acest text a fost negociat uh, însă nu știm exact care ar putea să fie instrumentele concrete și ca un rezultat de multe ori când citești astfel de, un astfel de text pare să fie doar o declarație de intenții. Uh, dar E nevoie de claritate pe marginea acestui text. Claritate care să ne permită să obținem angajamentul și încrederea reciprocă necesară față de statele membre, față de uh, actorii implicați pentru a merge și mai departe. Aceasta este poziția Comisiei în momentul de față și vom continua să fim pe deplin angajați pentru a obține la nivel internațional o situație tot atât de bună precum cea pe care o avem în interiorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Oken. I shall do it very... Are cuvântul doamna Oken. Da, foarte pe scurt, doamna președinte. Eu cred că în răspunsul dumneavoastră uh, aveți oarecum dreptate în momentul în care discutăm despre acest subiect, dar nu știu dacă din punct de vedere al drepturilor fundamentale aveți pe deplin dreptate. Uh, chiar dacă Parlamentul ar susține acest, uh, această poziție și această abordare din punct de vedere al drepturilor fundamentale, eu cred că dumneavoastră atunci ați putea să preluați această idee, dar văd că vă limitați doar la partea juridică, la aspectul juridic, la temeiul juridic. Vorbiți numai de limitări. Uh, haideți să încercăm o viziune diferită și sper că veți reuși să schimbați această abordare și să fiți uh, într-o optică diferită și anume cea a drepturilor fundamentale. Asta ar trebui să fie baza dumneavoastră de lucru. Ori, dumneavoastră, în răspunsurile ambele răspunsuri pe care le-ați dat, răspunsul era foarte clar. Nu se baza pe ideea drepturilor fundamentale. Doamna președinte, da. Dau acum cuvântul pentru un minut, două minute celuilalt petiționar pentru a putea răspunde la uh, ceea ce a spus comisia. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, două lucruri. Comisia a menționat memorandumul de înțelegere pe care noi l-am semnat, organizațiile, așadar, împreună cu uh, editurile, cu comisia uh, de față și așa mai departe. Dar noi a trebuit să suspendăm activitatea noastră în acest domeniu în februarie era vorba de licențe, pentru că acest uh, lucru era folosit pentru a spune că nu mai este uh, instrumentalizat, pentru a se spune că nu mai avem nevoie de uh, o lege, pentru că ce bine funcționează, iată, acest memorandum. Uh, nu s-a făcut schimb până acum de niciun nici măcar o singură carte. Deci să nu uităm, acest memorandum nu nu uh, înlocuiește o lege. Comisia a menționat excepțiile uh, și derogările posibile în Statele Unite, în uh, Uniunea Europeană. Foarte bine, poate funcționa în Uniunea Europeană, dar toate două treimi din statele terțe nu au astfel de excepții. Iar o, un astfel de tratat, de tratat ne-ar permite să putem um, face schimb de cărți și în afara Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, aceste licențe, aceste permise ne-ar permite anumite lucruri, dar nu suficiente. Avem nevoie de un tratat obligatoriu care nu poate fi înlocuit de recomandare. Vă mulțumesc. Nu cred că există vreun dubiu în ceea ce privește unanimitatea de păreri în legătură cu petiția prezentată și în legătură cu necesitatea recunoscută de toți de a accelera activitățile pentru a ajunge la o deplină recunoaștere legislativă a drepturilor revendicate pe drept cuvânt. S-a fost făcută și o propunere de a de a da Comisiei rolul de a promova această inițiativă din partea uh, Comisiei de Petiții. Eu am uh, relevat de asemenea și o întrebare adresată Comisiei pentru a se ajunge la un răspuns mai complet la chestiunea împărtășită de toți și susținută pe baza drepturilor care n-au fost recunoscute dincolo de sfera comerțului. Ar fi necesar să adresăm o întrebare urgentă comisiei și apoi, pe baza răspunsului, să vedem dacă se impune necesitatea de a formula o propunere legislativă. Dacă sunteți de acord, lăsăm această chestiune deschisă și uh, vom prezenta o întrebare orală către comisie. Mulțumesc domnilor petiționari. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba de numeroase petiții care vor fi tratate împreună. Ele sunt înscrise la punctul 7 și am primit o comunicare din partea petiționarilor care au reușit să organizeze această ședință. Nu avem, din păcate, timpul îndelungat la dispoziție pentru a putea să vă ascultăm pe toți dar vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră și vă rugăm să vă limitați intervenția, pentru că ceea ce trebuie să facem este să avem aici părerea și poziția Comisiei și a autorităților prezente care vă pot interesa. De aceea dau cuvântul așa cum ați rugat dumneavoastră, domnului Paolo Prieri, îl rog să respecte timpul care i-a fost acordat pentru intervenție. Bună ziua, domnilor și domnilor! Nu răspund la cele spuse de doamna Mazzoni, ci uh, mă duc imediat la textul pe care îl voi da uh, și interpreților. Mulțumim președintei Mazzoni și Comisiei pentru a în, că încearcă să acorde atenție petițiilor noastre și să ia o poziție. Avem o sinteză asupra pozițiilor noastre. Este vorba de o uh, cale ferată de mare viteză, care, după părerea noastră, este inutilă, fiindcă Italia și Franța sunt legate de o linie uh, ferată istorică. În 2010, la 31 decembrie, s-au făcut investiții mari pentru a se reuși această, construcția acestei linii, aceste 200 de milioane de uh, euro au fost investiți, dar este vorba de linia istorică care există și care poate transporta pasageri și mărfuri pe axa nord-sud. Criza pe care o cunoaște Europa și creșterea valorii mărfurilor transportate cer o utilizare mai rațională a liniilor ferate existente și nu construirea unora noi cu tildul de exemplu, proiectul nu respectă situri de interes comunitar, așa cum cere Uniunea Europeană. În este vorba de investiție negativă care se va reflecta negativ în bugetele Franței și Italiei și a Uniunii Europene. Noi trebuie să înfrângem încăpățânarea promotorilor de a construi această cale ferată pentru profitul lor. Nu trebuie să fim complici cum sunt guvernele noastre ai acestor promotori. Este o linie ferată inutilă. Dorim ca Parlamentul European să examineze în următoarele săptămâni această operă inutilă și dăunătoare care este pusă la cale. Italia a fost invitată de către Comisia Europeană să uh, demonstreze dacă a fost deschis sau nu șantierul acestei linii ferate. Mai degrabă decât de a deschide un șantier, noi am uh, pus în valoare Valea Suza și uh, guvernul este slab și nu reușește să se opună populației care nu dorește această cale ferată. Italia nu are suficiente resurse economice în acest scop. Ori intențiile unui guvern de a zvârli miliarde de euro într-un proiect atât de riscant dăunează Italiei. Ne displace faptul că trebuie să constatăm că membrii Comisiei au primit din partea Comisiei Europene uh, principiile care stau la baza acestei construcții pe 6 septembrie 2011 s-a spus că au avut loc întâlniri cu populațiile locale, cu autoritățile locale și au fost înregistrate opoziții ale localnicilor în ceea ce privește construirea acestei căi ferate. Comisia Europeană sugerează prin această frază pe care am citat-o să se țină seama că s-a ținut seama de cererile populației, nimic mai fals. După cum știm, marea majoritate a populațiilor sunt împotriva acestui proiect, participă la manifestații de mare amploare, cum ar fi cea din iulie <clears throat> trecut, când populații din diferite regiuni au, italiene au participat la această manifestație. Este vorba de Uh, sute de militari și polițiști care au făcut arestări în rândul populațiilor. Sindicatele din poliție au uh, spus că este vorba de cheltuirea 90 de mii de euro pe zi pentru aceste activități, ceea ce se ridică la o sumă de aproape 3 milioane de euro. Parlamentarii italiani cer ca aceste costuri să fie puse pe seama Uniunii Europene. Noi avem impresia însă că ă, veștile pe care Comisia Europeană le primește din Italia, cererile sunt nefondate. Franța și Italia trebuie să acționeze pe baza Convenției de la AUS, care dă posibilitatea cetățenilor să participe la deciziile luate. Comisia Europeană trebuie să dea un răspuns clar, citez. Comisia pentru Petiții a, a hotărât să ceară informații suplimentare comisiei și să cunoască participarea autorităților locale la acest proiect. Închei uh, citatul, dar nu a fost primit niciun răspuns. De aceea ne adresăm din nou Comisiei. Cerem Comisiei de Petiții și Parlamentul European să condamne uh, această violare a libertății de exprimare și de gândire, forța cetățenilor este însă contestată și au loc atacuri inclusiv cu gaze lacrimogene și operațiuni militare împotriva populațiilor care manifestează împotriva acestui proiect. Trebuie să vedem dacă o asemenea lucrare este într-adevăr necesară. Comisia de petiții trebuie să încredințeze unei comisii independente analiza costurilor presupuse de acest uh, proiect. Comisia de petiții nu trebuie să adopte poziția Comisiei Europene în ceea ce privește acest proiect, pentru că este vorba de un conflict de interese. Comisia de petiții este bine să viziteze Valea Suza pentru a vedea care sunt pozițiile pro și contra proiectului respectiv. De asemenea, proiectul să fie analizat și de alte comisii, cum ar fi cea de transporturi. Deși nu au început încă lucrările pentru calea ferată Torino-Lyon, credem că Olaf poate să analizeze eventuale, producerea eventualelor fraude în această privință și de aceea cerem Comisiei de Petiții și întregului Parlament să examineze acuzațiile noastre. Așa cum a spus doamna Mazzoni, există un dosar care stă la dispoziția Comisiei de Petiții în ceea ce privește acest proiect. Sperăm că veți analiza și dacă opoziția noastră va continua, nu cred că ea poate fi înfrântă prin compensații economice, pentru că este vorba de un proiect inutil care amenință integritatea teritoriului. Trebuie să existe o garanție pentru viitor și de aceea noi uh, sperăm în hotărârea dumneavoastră și vă mulțumim pentru poziția adoptată. Vă mulțumesc. Domnul Pastoruti are cuvântul. doamnă președinte Mazzoni, stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Vreau ribadire alcune considerații sulla non opportunità. Aș dori să mai spun câte ceva despre cât de neindicat este acest proiect între uh, Lyon și uh, Torino. Uh, în 2010, uh, în decembrie, a fost prezentat uh, proiectul liniei ferate Veneția-Trieste, dar uh, s-a mers foarte repede și puteți înregistra contradicțiile care au existat. În afară de aceasta, nu s-a făcut o analiză a costurilor și beneficiilor acestui proiect. Studiul de impact Uh, asupra mediului de asemenea nu a fost făcut. Este vorba de patru tronsoane care ar exista. De fapt, procedura este sub uh, depinde de uh, Ministerul Mediului din Italia. Sunt puncte criticabile Uh, uh, pe teritoriul, în teritoriul traversat de această eventuală cale ferată. Este vorba de afectarea uh, Uh, pe verticală a terenului străbătut de multe ape curgătoare, fluvii și râuri și uh, un, uh, de câmpia din Friul care este plină de aluviuni necesare pe teritoriul karstic pe o distanță de zeci de kilometri este pericolul prăbușirii unor și afectării unor roci nu este localizabilă poziția peșterilor care ar fi afectate și ar putea fi influențat negativ sistemul hidrogeologic în regiunea Veneto și Friuli. Instituții, autoritățile locale și cetățenii au protestat și au criticat acest proiect este vorba de motive diverse care opun autoritățile locale acestui proiect, mai ales în regiunea Veneto. În ceea ce privește aspectele regate de transport, administrațiile din aceste regiuni Vă rog să mă scuzați, am mers poate prea repede. Deci, în ceea ce privește aspectele legate de transport, administratorul Moretti din uh, Italia, din această regiune, a spus că în aceste regiuni ar fi afectate terenurile. Este problema uh, unor influențe negative recunoscute și de alți specialiști ai căilor ferate italiene. Unul dintre responsabilii acestui proiect și evaluator al proiectului este în același timp controlor și controlat ca autoritate nu se poate ține seama de toate aspectele tehnice și economice pentru a justifica o decizie politică în acest sens. Trebuie respectate competențele fiecăruia. Un uh, fir unește uh, diferitele aspecte ale proiectului și cântărirea beneficiilor și a costurilor este confirmată de cifrele care există. Au fost cheltuite 80 de miliarde de euro în câțiva ani pentru un asemenea proiect, pentru a face să circule pe această cale ferată doar 5% dintre pasagerii bă, posibili. Transportul tradițional care deservește 95% din populație este suficient și zilnic există proteste împotriva carențelor acestui sistem. 1900 de miliarde de euro au fost investite în asemenea proiecte dar toate acestea afectează marea majoritate a cetățenilor și asemenea proiecte nu trebuie să primească investiții. Aici apare o contradicție enormă. Nu pot fi acceptate asemenea investiții care nu au marjă de amortizare și care nu contribuie la progresul economiei. Guvernul italian, europarlamentarii italieni cer mereu fonduri Uniunii Europene pentru a nu cheltui fondurile proprii, dar ei trebuie să se ocupe de o gestiune mai adecvată a sistemului existent în raportul domnului Brimhorst din august 2010 a fost acceptat, acceptat proiectul de a construi noi infrastructuri. Este vorba însă de națiuni care au uh, linii neelectrificate și în Slovenia investițiile sunt superioare. În Italia viteza maximă este de 160-180 de km pe oră, iar o nouă linie ar interesa un teritoriu foarte intens populat. Logica conform căreia ar exista parametri clari care să justifice un asemenea proiect nu este avută în vedere. Dar eu cred că este inutil să avem un asemenea proiect, e mai bine să prevenim asemenea situații și să dăm credibilitate instituțiilor europene printr-o analiză clară. Acceptabilitatea petiție prezentate de doamna Ariana Riscotto cu numărul 0694 din 2011 pledează în acest sens. Vă mulțumesc, dau cuvântul din partea Comisiei domnului Floyd. Uh, very briefly, regarding your first petitioner's case... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, În ceea ce privește cazul primului petiționar, cred că Ministerul Italian a făcut un anunț important de curând și o comunicare către noi de curând. Iar în cazul al doi, celui de-al doilea petiționar, uh, un coleg de-al meu va, vă va um, da mai multe informații. Aș dori să vă dau câteva termene ca să puteți să vă calculați uh, acțiunile. Pe 19 octombrie Comisia va publica noi linii directoare pentru rețelele uh, TEN. Pe 22 și 23 noiembrie, Comisia de Transport va ține o audiere la Parlamentul European pe aceleași, același subiect. Cu acesta aș dori să dau cuvântul colegului meu, Jonathan Parker. Mulțumesc, doamnă președinte. Răspund uh, de-a doua intervenții, ceea ce privește linia uh, cu Trieste. Veneția, Trieste. Veneția, uh, Trieste. Nu este corect ceea ce spunea petiționarul. Uh, în cazul Mestre Trieste, uh, nu uh, împărțim proiectele pe bucăți. De fapt, împărțim proiectele pe bucăți, dar nu uh, ca să, dar nu pierdem din vedere nici unul dintre aceste proiecte din vedere și se fac evaluări de impact de mediu pentru fiecare dintre aceste proiecte. Ceea ce spune petiționarul ar fi că nu s-ar face astfel de evaluări de impact, dar se fac pentru toate porțiunile. Drept urmare, nu există niciun fel de dorință de a evita um, um, elaborarea unei evaluări de impact uh, cu privire la mediu pentru niciuna dintre, uh, dintre bucățile, dintre trasee. Deci nu se încalcă această directivă. De curând, în 2009, Um, sentința 50 uh, din 2009 a uh, Curții Europene de Justiție spune că uh, statele membre trebuie nu numai să colecteze date cu privire la mediu, ci și să verifice valabilitatea lor. În Italia există o comisie care se ocupă de verificarea datelor și de introducerea de garanții. Uh, și cred că ei sunt deja activi în aceste patru uh, proceduri de evaluare a impactului din punct de vedere al mediului. Deci aș dori numai să subliniez asta. Apoi, uh, directiva cu privire la evaluările de impact se referă numai la ceea ce ține de mediu și sănătate și nu, nu acoperă alte domenii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul arhitectului Ferața care reprezintă Ministerul Infrastructurii și Transportului din Italia. Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezint aici Ministerul Infrastructurii și Transporturilor și răspund de dezvoltarea rețelelor de transport uh, transeuropean pe teritoriul Italiei. Vreau să dau o replică petițiilor care se referă la ambele linii ferate, atât Torino-Lyon cât și Veneția-Trieste. Cele două probleme principale care au fost supuse atenției guvernului sau guvernelor se referă la un proiect care își are originea prin anii 90. Atunci diverse autorități au fost puse în fața unui asemenea proiect și a altora, nu numai linia Torino-Lium. Au existat și alte proiecte de aceeași natură care traversau teritoriul uh, național și care trebuiau să asigure condiții de securitate, dar și acceptarea teritoriilor traversate. Atunci când era vorba de proiecte realizate pe teritoriul național, dar și de proiectul transnațional care ne leagă de Austria. Au existat multe și ample petiții dar mă voi referi aici la câteva aspecte esențiale. În primul rând, daunele cauzate. Proiectul despre care vorbim astăzi și la care se referă petițiile nu este în curs de realizare. Din 2005 până astăzi, au fost făcute numeroase studii și analize de impact care au dus la elaborarea unui nou proiect preliminar aprobat de Comitetul Interministerial pentru prognoza economică cu un traseu complet diferit de cel care a stat la baza petițiilor. Este vorba de un proiect care ține seama de observațiile făcute de locuitorii din Val de Suza și care oferă garanții legate de uh, impactul asupra mediului. Acest proiect nu este dăunător. El a fost dezvoltat în conform normelor europene, este un proiect, unul dintre proiectele de înaltă tehnicitate care fac parte din rețeaua transeuropeană pe teritoriul italian și care a beneficiat de finanțarea Comisiei Europene ca și alte 40 de proiecte italiene. Condițiile de realizare a tunelului, instrumentele utilizate pentru uh, executarea excavațiilor sunt de înaltă tehnicitate și aceleași care au fost folosite pentru linia metropolitană din Torino pentru a asigura o maximă securitate proiectului. Orașul Torino este afectat de fluxuri importante de turiști și de aceea în localitatea în care va exista un nou tunel uh, feroviar, se va excava și un tunel ca și o galerie de securitate prin munte pentru circulația stradală. Este vorba de aceleași condiții geologice și tehnice pentru ambele tunele în condiții de securitate. Periculozitatea tunelului feroviar care reprezintă aproape 8% pe teritoriul italian este vorba deci de subteran și numai două tronsoane vor fi de suprafață. Deci este vorba de uh, suprafețe importante, de situri importante, locuite și este vorba de uh, arii care au deja infrastructuri importante, lucrări stradale și noi uh, S-a spus aici că este suficientă linia istorică și că nu ar fi nevoie de o linie nouă dar este vorba de fapt de o linie care ajunge la 1200 uh, de metri altitudine față de nivelul mării și care Uh, unde se face o circulație alternativă pe ambele sensuri și unde este nevoie de două, trei locomotive pentru a remorca un tren. Linia însă nu este competitivă dacă ținem seama de celelalte tunele care au feroviare care au fost construite în ultimii ani în Alpi. Mă refer la două tuneluri uh, realizate de Elveția, și care leagă Elveția de Italia, pe sub Domodosola și de tunelul Saint-Gothard, care au o complexitate comparabilă cu cea a tunelului de la Torino. Linia istorică nu mai poate fi exploatată în condiții de securitate, având în vedere traficul sporit care există la ora actuală. Aș spune eu că dacă ne gândim la o dezvoltare a liniei istorice, ar însemna să condamnăm o serie întreagă de teritorii și de populații care au nevoie de linii. Este vorba de populații care depășesc 17 milioane de suflete și care uh, dau o producție importantă. Nu este vorba doar de dezvoltarea uh, zonei în zona Alpilor. Trebuie să ne gândim și la faptul că se fac raționamente la scară europeană și că aceste lucrări leagă rețeaua italiană de rețeaua europeană. Deci este vorba de o creștere a unui proces mai complex care nu trebuie să excludă o parte a teritoriului italian de la schimburile intereuropene. Faptul că există opoziție față de asemenea proiecte este cunoscut. Opoziția există de vreo 20 de ani, este condamnată, așa zisa, inutilitate și caracterul dăunător al unei asemenea căi ferate. Dar eu cred că s-au făcut toate eforturile necesare pentru a se ajunge la un proiect definitiv care să facă să aducă o soluție aspectelor problematice legate de terenul traversat. Eu cred că acest proiect este rodul unei evaluări foarte atente și a unei poziții împărtășite de Italia, Franța și Austria. Este vorba de o logică în uh, cadrul rețelei transeuropene. Pe 19 octombrie, vicepreședintele Calas a prezentat asemenea uh, proiecte și a subliniat rolul sistemului intereuropean de transport în creșterea economică a regiunilor. Trebuie să fie vorba de un proiect care să favorizeze piața liberă, liberul schimb și creșterea economică globală a Europei. M-aș opri aici, dar stau la dispoziția dumneavoastră conform întrebărilor ce îmi vor fi puse. Colega Wills are cuvântul. Ja, vielen Dank. Ich bin Mitglied im Umweltausschuss. Mulțumesc. Eu fac parte din Comisia ENVI, Comisia pentru Mediu și membru supleant în Comisia pentru Transport și trebuie să vă spun că ceea ce au spus petiționarii uh, poate fi uh, confirmat. Există, într-adevăr, o diferență între o linie de înaltă viteză uh, unde se merge cu peste 180 de km la oră sau dacă se consolidează uh, linii și trasee existente. Pot confirma că în rândul populației și la primarii de la nivel local există o uh, opoziție față de acest uh, proiect. Am fost invitată la o reuniune a 100 de uh, primari pentru uh, zona, pentru uh, tra traseul Veneția-Trieste uh, și acești primari cu informații foarte specifice și tehnice au putut să îmi explice ce fel de efecte nocive asupra mediului va avea acest, um, această linie de înaltă viteză uh, în uh, zonele lor. Uh, turismul ar fi afectat, mai ales în zona Veneției, apa potabilă ar fi pusă în pericol, de asemenea, în unele zone, iar Toată lumea spunea că ar fi mult mai important să se, um, să se facă investiții în um, transportul, transportul regional, în zona Veneției, pentru ca oamenii să nu mai ia mașina tot timpul. Nici nu pot să înțeleg de ce acum Italia, care este în plină criză economică, uh, dorește să plătească aceste sume enorme, pentru că Uniunea Europeană contribuie cu puțin, uh, E bine, este evident că regiunile se apără și se opun unei astfel de cheltuieli. Și în Valea uh, Susei există un protest uh, foarte clar uh, din partea populației, lucrările sunt protejate cu ajutorul armatei Uh, colegul meu a fost, un coleg de-al meu a fost la fața locului și a văzut cum au fost arestați protestatari în condiții absolut nedemne, apoi nici măcar nu au fost eliberați uh, și mă tem că asta într-un stat de drept uh, este de neacceptat și ne arată și atât de clar cât de, cât de puternică este opoziția la fața, la fața locului. Uh, iar criminalizarea uh, opozanților mi se pare o, o abordare complet greșită. Deci, practic, mie mi se pare incredibil faptul că se apără un uh, șantier cu armata. Doamna Alfano. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, în primul rând, pentru ceea ce ați spus la început și sunt recunoscătoare, recunoscătoare pentru oportunitatea acordată petiționarilor de a se exprima din nou. Aș dori să mă adresez reprezentantului Ministerului Italian. Cred că nimeni nu a menționat uh, acel aspect menționat de către petiționari. eu uh, personal mă voi adresa Olaf pentru a vedea ce se întâmplă cu reclamațiile pe care le-ați depus acolo. Ce s-a întâmplat? Dosarul uh, este undeva pe un birou sau se, se uh, continuă acțiunea? Nu știu cine a oferit informații reprezentantului Ministerului Italian, uh, pentru că, că linia construită în 1860 nu funcționează. Este absolut incorrect când se spune asta. Această linie funcționează, dar voi analiza și eu, uh, poate voi face o, o călătorie la fața locului pentru a constata cu proprii mei ochi. Însă multe lucruri nu se potrivesc și cred că ar trebui să analizăm obiectivul nostru. Linia existentă este necesară și asta este clar. S-a spus de mai multe ori că uh, transportul de mărfuri a scăzut, însă cu banii care s-au cheltuit până acum pentru acest proiect, s-ar fi putut consolida linia existentă. vorbim despre amenințări, dar nu este vorba de asta. Este vorba de încălcarea teritoriului și de faptul că multe state în același timp se află în dificultăți, mai ales Italia. Se încearcă acum crearea unui proiect, construcția unui proiect pe care nimeni nu-l dorește, cetățenii nu îl doresc iar cetățenii își exercită dreptul de a trăi acolo. Ei nu vor să-și sacrifice casele pentru asta, ei vor să aibă dreptul de a ști că și copiii lor pot crește acolo și că teritoriul respectiv nu va fi contaminat. Îi cunosc pe oamenii din uh, Valea Susei și trebuie să vă spun că uh, mi-a fost foarte rușine când uh, s-a trimis armata acolo, pentru că oamenii acolo sunt pașnici. Iar dacă ei protestează, o fac cu reținere. Și mai ales trebuie notat faptul că protestează toți de, ies în stradă vârstnici, familiile cu copii, pentru că drepturile copiilor vor de fapt să le apere. Și știm ce se întâmplă la astfel de proteste. Sunt infiltrați oameni, se încearcă încingerea atmosferii de către uh, persoane infiltrate. Se întâmplă în, în mai multe state. Asta, cunoaștem situația și concluzia este clară. Acest proiect nu ne aduce nimic, iar acești bani, dacă vreodată îi găsim, nici nu cred că Italia îi are, ar trebui cheltuiți pentru un scop mai bun, pentru crearea unui stimul uh, și pentru uh, consolidarea liniilor ferate care există deja. Și cred că ar trebui să trimitem un semnal foarte clar, așa cum o fac și cetățenii de la fața locului. Cineva a spus că uh, au existat delegații la fața locului și că oamenii și-au făcut o imagine foarte clară. Aș vrea să știu cum au, uh, cum au fost efectuate aceste vizite la fața locului În plus, acest, uh, în plus, discursul trebuie să fie extins. Nu este vorba de poziții extreme, fără argumente. Este vorba de teritorii și de oameni care doresc numai să uh, evite să fie uh, supuși unui abuz în interesul unor uh, cercuri restrânse. Vă mulțumesc! Thank thank you very much, and I everyone. Mulțumesc, doamna președinte, și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au făcut această prezentare și răspunsuri la cererile de informații în această după-amiază. Eu am uh, două puncte uh, Uh, asupra cărora nu am primit suficiente informații. Unul se referă la autoritățile locale și populația locală care a fost implicată, în, da sau nu, în procesul de luare de decizie. Mi se pare că răspunsul nu e prea clar. Se pare că există aici versiuni uh, contradictorii, informații contradictorii. Și în al doilea punct se referă la studiile de impact uh, asupra mediului. Am notat că în răspunsul comisiei din 2008 domnul Pasteru, la petiția domnului Pasteruti se spune că uh, comisia e de părere că un studiu de impact de mediu unic Uh, indiferent de diferitele uh, tronsoane ale căi firate, ar fi preferabile. Nu e prea clar din cele spuse de domnul Parker astăzi dacă acest lucru s-a făcut sau se va face el a spus că, mă rog, vorbea despre anumite noi mecanisme pe care autoritățile italiene le-au instaurat și că acest lucru ar trebui să fie uh, explicat, însă mie mi se pare că reprezentantul autorităților italiene nu ne-a explicat prea clar acest lucru. Și atunci întrebarea este următoarea, să avem un răspuns clar. Există un studiu de impact unic sau vor exista mai multe studii în funcție de diferitele tronsoane care vor fi deci desfășurate în funcție va, Uh, desena această cale ferată. Doamna Oaken, da, mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, uh, aș dori să mulțumesc tuturor pentru aceste prezentări, pentru că știm că aici e vorba de un dosar cu vechime în Parlament. Îl, uh, am tot auzit vorbindu-se de el de câțiva ani de zile. În principiu, pare ca și cum am uh, um, risipit bani. Dar asta nu e ceva interzis. Uh, știți că există tot felul de cazuri de risipire. Deci noi nu vă putem ajuta în sensul că aici e vorba de democrația italiană. Eu cred că dumneavoastră ar trebui să ar trebui ca noi să păstrăm petiția deschisă. De ce? Pentru că există o spe- informație specifică nouă referitoare la ghidul, uh, la îndrumătorul pe marginea rețelelor TNT. Și uh, Propunerea comisiei va fi publicată pe 19 octombrie, deci, indiferent ce s-ar întâmpla, cred că ar fi înțelept din partea noastră să menținem această petiție deschisă și să vedem dacă există vreun, vreo informație nouă care se poate adăuga dosarului. Și în funcție de uh, noutate vom hotărâ ce va trebui să facem. Însă, în momentul de față, eu sunt de părere că putem menține această petiție deschisă cu atât mai mult cât e vorba de finanțare europeană. Da, dacă nu mai sunt și alte intervenții, domnul Boștinaru, vă rog. Cu microfon, vă rugăm. Yeah, now it's okay. Only two... Funcționează acum. Doar câteva observații. Este evident că orice studiu de impact de mediu trebuie să fie discutat cu autoritățile locale și cu oamenii din regiune. Și Informația pe care tocmai am primit-o noi acum demonstrează că această implicare a autorităților locale și a populației nu este chiar așa de clară, pare să nu fie chiar așa de clară. Atâta vreme cât am văzut foarte mulți uh, opozanți și uh, oameni, uh, 100 uh, de primari, așa cum spunea și colegul nostru, care s-au uh, întrunit pentru a protesta împotriva acestui proiect. Ar trebui să clarificăm mai întâi, să vedem, există o astfel de implicare a populației și autorităților? Sunt pentru proiect sau sunt împotriva proiectului? Pentru că aici nu mi se pare că ar trebui să existe prea multă manevră de negociere pentru Comisia Europeană și pentru a clarifica acest lucru, propunerea mea este următoare. Uh, o idee de altfel deja exprimată de uh, colegii mei, în a, să menținem această petiție deschisă și să încercăm să clarificăm aceste aspecte cu autoritățile italiene competente, cu petiționare și în final, pentru a încheia, în concluzie, dacă acest lucru se va, s-ar, s-ar fi întâmplat într-o țară care s-a alăturat recent la Uniunea Europeană, aș fi înțeles, ok, țara mea e România, asta e. Dar în momentul în care e vorba de un stat membru fondator al Uniunii Europene, eh, mie mi se pare că legile și legislația europeană ar trebui să fie implementate în mod corect. Doamna președinte, iată că încheiem aici intervențiile. Eh, eventual aș mai putea să dau cuvântul reprezentantului Ministerului și să facă câteva observații de încheiere. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului pe traseul Torino-Lyon, există uh, avizul, un aviz din iulie 2011. De aceea vreau să subliniez ceea ce am mai afirmat odată. Acest proiect nu are un impact negativ asupra mediului. Același lucru este valabil pentru linia Veneția-Mestre, Mestre-Trieste, care are patru tronsoane, dar nu din motive de oportunism sau pentru a ascunde realitatea datelor. Este vorba de patru tronsoane care au probleme specifice. Evaluarea ă, făcută de Digi Mediu este valabilă pentru cele patru tronsoane. Aș dori să corijez o afirmație care a fost făcută uh, în legătură cu efectul cumulativ al celor patru tronsoane. Apoi participarea locale care ar fi lipsit. E dificil să spunem că nu a existat implicarea și uh, aprobarea populației se știe că a fost instituit un observator în Val de Suza, că au avut loc proceduri de consultare ă, foarte ample și au reușit să atenueze întrucâtva ă, aversiunea locală față de acest proiect. Vreau să vă spun că a existat o consultare clară. Vă mulțumesc, mulțumesc și eu. Un minut pentru replică. O precizare importantă țin să fac. Nu știu dacă reprezentantul Ministerului Transporturilor din Italia știe cum a fost uh, primit uh, acest uh, studiu de impact oriental fragmentat în patru, eu am trimis o copie către comisie acum câteva luni. Este vorba de o copie asupra recursului acceptat. Deci, E fals să se afirme că ar fi posibil să existe patru studii separate de impact asupra mediului. În al doilea rând, am trimis documente la începutul acestui an cu privire la prezentarea unor observații ale cetățenilor și instituțiilor asupra proiectelor, dar nu au fost respectate termenele și, dacă doriți, eu pot să vă trimit din nou copii după aceste documente trimise comunelor. Apoi am avut o confirmare a unei deliberări a unui consiliu comunal din Veneto care se opune proiectului și care uh, suscită și alte uh, deliberări în alte comune din Veneto o singură comună este de acord, o singură primărie este de acord. Toate celelalte sunt împotrivă, mai ales în regiunea Veneto și am o confirmare în acest sens. Deci vreau să fac aceste precizări pentru Ministerul Transporturilor din Italia. Mulțumesc, doamnă președintă. Avem de a face aici, eh, doamna președintă intervine, avem o situație deosebită. Suntem în Parlamentul European și ne așteptăm la un răspuns din partea uh, Comisiei Europeană, dar dumneavoastră dați cuvântul unui domn care nu știe nimic despre proiectul respectiv cuvintele folosite de domnul Ferrața au fost scrise de altcineva, nu de domnia sa. Noi afirmăm că spusele domnului Ferața sunt false și spunem acest lucru cu fermitate, fiindcă avem un dosar cu răspunsurile. E vorba de mii de documente care dau posibilitatea Comisiei de Petiții să-și formuleze o părere. Dar noi așteptăm răspunsuri din partea Comisiei Europene, nu din partea Ministerului Italian. E vorba de o operațiune de manipulare a Comisiei îmi pare rău că trebuie să spun aceste lucruri, dar este purul adevăr. O rog pe doamna președinta Comisiei de petiții să studieze și să uh, împartă colegilor documentele pe care vi le pun la dispoziție. Președinta, vă mulțumesc. Noi am urmat regulile de procedură se pare că este vorba de o contradicție aici între părțile uh, interesate, reprezentanța uh, Ministerului Italian, reprezentarea Comisiei, dar așa cum spunea colega Augen, de șapte ani lucrăm în Comisia de Petiții pe asemenea probleme și discutăm și despre acest proiect ca și despre altele care se desfășoară pe plan italian, pe plan european, scuzați, și care afectează diferite formațiuni și unde este vorba de voință politică care a dus la concluzii ce vor fi probabil confirmate pe 19 octombrie, când va fi formulat un plan european. Competența comisiei noastre e aceea de a încerca să intermedieze între ă, subiecti care nu pot comunica și de a ajunge la rezolvarea unor probleme. Am avut asemenea probleme și în precedenta sesiune în care am discutat despre petiția dumneavoastră, am primit răspunsuri nesatisfăcătoare din partea Comisiei Executive, am primit și răspunsuri din partea guvernului pe care dumneavoastră nu le împărtășiți și unica noas, unicul nostru coștig este de a fi ascultat pe colegii noștri, inclusiv pe domnul Boștinaru, care cer noi uh, detalii guvernului uh, italian. Deci există această propunere de a adresa o cerere guvernului italian pentru clarificări suplimentare asupra unor puncte care au fost invocate uneori în mod punctual de către petiționari. Vom cere un răspuns urgent și apoi vom evalua pașii succesivi pe care trebuie să-i facem. Deci petițiunea la care vă, ă, v-ați referit dumneavoastră în legătură cu doamna Spesoto a fost Uh, examinată, examinată de Comisia Executivă, dar denunțul pe care îl conținea acea petiție se referă la linia Veneția uh, Trieste și a primit un răspuns parțial în dezbaterea de astăzi. Dumneavoastră ați vorbit de recursul la OLAF și ați vorbit și uh, despre uh, un document uh, adresat Comisiei pentru Petiții și Comisiei Executive. Dar mi se spune că ne-ați dat-o acum? Da, veți primi un răspuns. Închid această dezbatere, mulțumesc petiționarilor și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Îi rog pe colegi să inversăm puțin ordinea de zi și să inversăm 8 cu 9 de pe ordinea de zi, fiindcă cea de-a doua, pentru cea de-a doua avem petiționarul prezent, în timp ce pentru prima petiție nu este aici petiționarul. Dacă nu aveți obiecțiuni, atunci dau cuvântul domnului Navratil privind petiția 386 din 2007. Is this working? Yes, it is. It's on, it's on Buongiorno, signora Mazzoni. Thank you for the... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră în ceea ce privește petiția 386 pe 2000, ce privește reforma zahărului a Uniunii Europene. Uh, această reformă conține obiectivul îmbunătățirii competitivității prin uh, uh stimularea eliminării uh, facilităților celor mai, celor mai puțin uh, competitive. A fost un obiectiv bun, dar metodologiile, ei bine, nu. Pentru că o administrare slabă a acestei reforme a dus la distrugerea industriei zahărului din Irlanda. Rezultatele Curții Europene de Conturi din noiembrie 2010 um, subliniază aceste uh, lipsuri. Este vorba de un raport pe care l-am aici uh, de față. Este vorba de faptul că au fost utilizate multe date expirate, incorrecte. Pe pagina 24 a raportului le veți găsi, veți găsi această uh, Um, remarcă. Curtea de conturi a, de- a determinat că nu a existat o justificare economică pentru închiderea întregii industrii de zahăr din Irlanda, mai ales că Irlanda avea uh, că fabricile care erau în Irlanda erau cele mai eficiente în Europa, iar uh, Irlanda a pierdut uh, fără niciun fel de uh, Um, câștig o uh, industrie durabilă, locală, care uh, sprijinea și uh, oferea foarte multe locuri de muncă. S-au publicat două studii profesioniste cu privire la manufacturare și producția de zahăr în Irlanda în august și în septembrie 2011, care au arătat că procesarea sfeclei de zahăr a jucat, joacă un rol important în economia irlandeză. Există 640 de milioane de euro neutilizate de pe urma reformei zahărului, iar costul estimat al recreerii unei fabrici de procesare a zahărului ar fi de 400 de milioane de, milioane de euro. Având în vedere rezultatele curții uh, de conturi, nu pot decât să solicit utilizarea acestor fonduri pentru um, utilizare, utilizarea acestor fonduri pentru um, construcția unei uh, noi fabrici, așadar. Aș dori să rog Comisia pentru Petiții să nu uite următoarele aspecte. Dacă nu s-ar fi închis fabricile rămase în Irlanda, în ultimii, în ultimii 5 ani ar fi putut să facă un profit de 236 de milioane de euro bazate pe prețul uh, sfeclei uh, asupra căruia s-a, crezut, s-a căzut mai de acord mai devreme. Având în vedere prețurile actuale, uh, actuale ale zahărului, profiturile ar fi fost mult mai mari. Iar Irlanda nu ar fi trebuit să fie privată de această industrie, mai ales în aceste perioade dificile în care ne aflăm. Principiile fondatoare ale Uniunii Europene includ democrație, oportunități economice egale și echitate. De asemenea, ir referendumul irlandez din 1997 care a dus la aderarea în 1972, mă scuzați, referendumul uh, care a dus la uh, statutul de membru al, Uniunii, al Irlandei la Uniunii Europene se uh, baza pe uh, faptul că Irlanda va avea o cotă de 200.000 de tone. De asemenea, uh, reforma zahărului a permis unui individ cu interese în acest domeniu să uh, renunțe la cota de zahăr obținută în mod democratic a Irlandei. Acest lucru a fost absurd, iar scuza a fost folosită de autoritățile europene a fost că Consiliul nu a prevăzut un mecanism în reforma zahărului care să permită Comisiei sau statului membru să intervină în această decizie. Este doar un mod de a, de a admite că au greșit. Drept urmare, cota de zahăr este, a Irlandei este acum zero, iar în întreaga Uniune Europeană este de 14 milioane de tone. Raportul Curții de Conturi a arătat că s-au utilizat date incorrecte și expirate în cazul Irlandei. Iar acest uh, lucru este, într-adevăr, uh, pune sub semnul întrebării deciziile luate reforma zahărului trebuia să implice toate uh, părțile, to toți actorii. Iar um, la o, la o reuniune care a avut loc iarna trecută, la care au participat 2000 de, um, de agricultori în acest domeniu, um, li s-a dat de înțeles că singura posibilitate ar fi fost închiderea uh, industriei zahărului și au fost excluse și uh, marginalizate alte, uh, alte posibilități. Răspunsurile Comisiei la toate uh, punctele ridicate de către curtea, curtea de conturi au fost mai degrabă scuze decât justificări, justificări bune. În cazul fabricii de la Mellow, scuza și justificarea este chiar nesinceră, având în vedere faptul că uh, proprietarul uh, cheltuise 25 de milioane de euro pentru modernizarea fabricii. Mellow, această fabrică de zahăr, nu ar fi trebuit să fie închisă, având în vedere faptul că obiectivul comisiei era să închidă fabricile ineficiente. Concluzia, doamnă președinte, este că închiderea unei industrii strategice pe, pe, într-o națiune care este, se află pe o insulă, pe baza unor date complet uh, greșite și uh, incomplete, trebuie să fie uh, analizată și uh, trebuie să se ofere uh, uh, industriei zahărului din Irlanda posibilitatea uh, de, a-și, uh, de a se reface, de a-și reveni. Doamnă președinte, vă, vă dau, vă depun această petiție în fața dumneavoastră și a uh, Comisiei pentru uh, Justiție pentru uh, recrearea industriei zahărului în Irlanda. Uh, Mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul DG Agricultură. Thank you, Chair. First. Mulțumesc, doamna, doamna președinte. Aș vrea să vă spun de la început că sunt oarecum surpriză pentru că petiția inițială a domnului Navratil se referea la uh, producția de biocombustibili. Și așa cum a spus, proprietarul întreprinde, proprietarii întreprinderilor de, za, de prelucrare a zahărului aveau această posibilitate, însă el, acest proprietar a ales de la sine să închidă fabrica și să primească compensații. Și asta plecăm de la informații pe care le-am primit de la guvernul uh, irlandez. Și deci în momentul de față această întreprindere este complet dezmembrată și nu mai poate fi utilizată pentru producția de biocombustibil. Însă nimeni nu poate împiedica o persoană să lanseze o firmă de producție de biocombustibil în Uniunea Europeană dacă dorește să facă acest lucru. Și în momentul de față, domnul Navratil s-a referit la problema cotei de zahăr. Zahăr pentru alimentație și în acest sens pot să spun că cifra uh, criticată de Curtea de Conturi se referă la studiul de impact al Comisiei pe tema competitivității și a producției de zahăr în diferite state membre și după cum știți, e vorba de o industrie pentru care cotele sunt Uh, fixate și e foarte greu să obții informații uh, aș spune eu, de încredere fiabile referitor la marje. Pentru că e vorba de informații confidențiale pentru aceste întreprinderi și chiar și în acest caz, datele conținute în uh, studiile de impact poate nu sunt perfecte în astfel de circumstanțe. Uh, Însă ceea ce este important este ca nu comisia sau altcineva să decidă care fabrică trebuie să fie închisă și care să continue. Era vorba de, info, de informații care au fost puse la dispoziția factorilor interesați pentru a vedea dacă, după reformă, o astfel de producție poate fi în continuare viabilă sau nu. De aceea, nu prea văd foarte clar cum anume Comisia poate fi criticată de o decizie luată de factorii implicați la fața locului. După cum am spus, fabrica respectivă ar fi avut posibilitatea să-și continue activitatea, să renunțe la o parte din cotă, să reducă scara de activitate și eventual să continue sau dacă nu să închidă și comisia n-a avut absolut nicio influență asupra unei astfel de decizii. Și acum aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că viitorul acestor cote de zahăr va face parte din uh, comunicarea Comisiei legată de uh, politica agricolă comună trecut și viitor, care este în principiu propusă pentru luna octombrie. Mulțumesc. Grațele. Mulțumesc. A cerut cuvântul colegul Kelly. Uh, thank you um, Mai întâi, aș dori să mulțumesc concetățeanului meu din Irlanda pentru faptul că s-a ocupat de acest uh, subiect. El a subliniat faptul că e vorba de un subiect național, la nivel național și nu doar de un subiect la nivel industrial. Și e o îngrijorare foarte mare pentru mulți din uh, țara noastră, pentru că noi am pierdut uh, o industrie uh, localnică, să spun așa, naturală, și că s-a luat o astfel de decizie la nivel de Comisia Europeană. Și apoi mai există și alt aspect. Uh, industria a fost pierdută și din cauza mondializării. Dar asta nu putem schimba. Dacă am putea schimba lucrurile, ar fi foarte bine și n-am avea nevoie, să, ar fi foarte bine să avem această industrie și n-am avea nevoie de niciun fel de compensație din partea Uniunii Europene. Producția de zahăr în Irlanda are o tradiție îndelungată. Și foarte mulți fermieri au fost implicați în această uh, activitate. Și ca urmare a raționalizării și a reformelor uh, s-au introdus schimbări în producție. și pare de necrezut, de neconceput ca o întreprindere să cheltuiască 25 de milioane pentru a moderniza instalațiile exact înainte de închidere dacă compensația nu ar fi fost atât de atractivă și încurajatoare și dacă politica n-ar fi fost atât de încurajatoare tocmai pentru a închide definitiv producția de zahăr în uh, Irlanda. Noi vrem să relansăm această producție și vrem să vedem cum putem face acest lucru, să combinăm pe de o parte producția de zahăr și producția de bioetanol. Acestea sunt produse interesante. Uh, nu putem să lansăm o, o, o monoproducție. Trebuie combinate. Ideea fiind că odată ce o întreprindere este uh, bine instalată, ea poate funcționa. Așa cum a spus uh, petiționarul, există foarte multe Uh, sume care nu sunt încă utilizate și care ar putea fi utilizate. 400 de milioane ar costa să relansăm întreprinderile și am, uh, dacă am propune acest capital, e bine, ar fi deja un lucru foarte bun, pentru că apoi irlandezii se vor descurca. Și fapt, aș vrea să știu ce s-a întâmplat? Spre exemplu, dacă știți cumva ce s-a întâmplat cu acele întreprinderi de zahăr care au fost uh, închise, uh, se află acum și în Rusia și în Israel. Apoi știu că există propuneri pentru reforma politicii agricole comune și uh, se vorbește despre cote foarte mult. Și orice fermier, orice agricultor o să vă spună uh, că faptul că nu, nu se mai, de ce nu se mai produce zahăr, pentru că s-a spus la un moment dat că trebuie să ținem seama și de mediul înconjurător și de strategia UE 2020, reducerea emisiilor de CO2 și este evident că asta are un lucru, e un, un argument. De aceea, producția în sudul uh, Irlandei Uh, spre exemplu, producția de bioetanol ar putea, ar putea în mod logic, în mod practic, să contribuie la strategia UE 2020, despre care noi discutăm zilnic aici în Parlamentul European. De aceea, cred eu, așa cum spunea domnul Navratil aici, situația este foarte clară, dosarul este foarte solid și avem speranța că la comisie se va examina acest dosar. Uh, s-a hotărât inițial închiderea uh, închiderea uh, fabricii, apoi Curtea de Conturi uh, s-a exprimat în luna uh, noiembrie anul trecut uh, și singura posibilitate pentru a restabili dreptatea și justiția față de Irlanda este să ne ajutați să relansăm din nou producția de zahăr, industria de zahăr în această regiune. Mulțumesc pentru atenție. Grație, colega. Mulțumesc, colega Brenderbat. Thank you, Chair. Colleagues, the court of order... Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Curtea de conturi a indicat meritele acestei petiții, iar petiționarul a subliniat nevoia verificării independente a cifrelor când este vorba de astfel de sume mari. Uh, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că la reforma PAC reformele sunt logice. Dacă ne gândim la reforma zahărului, reforma a um, costat 1,2 miliarde în plus față de cât se prevăzute, prevăzuse. În cazul fabricii de la Mellow s-au pierdut aproximativ 300 de uh, locuri de muncă pentru cei care lucrau în fabrică, dar și 3000 de au fost afectați și 3000 de agricultori. Trebuie să ne asigurăm că țări precum Irlanda nu sunt uh, dezavantajate de viitoarele propuneri uh, de reformă. Aș dori să-i mulțumesc petiționarului uh, pentru uh, cazul prezentat și sper că va fi ascultat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De Brun. Doamna De Brun. Da, aș dori să adaug un singur lucru la ceea ce s-a spus. În calitate de cineva care a susținut cu foarte mare convingere că uh, producția trebuie să fie restructurată și nu închisă, trebuie să vă spun că mi-amintesc că singurele informații care ne-au fost date la acel moment a fost că exista o singură opțiune și anume să se închidă industria și să se ofere compensații pentru uh, sistarea și închiderea producției. Aceasta era opțiunea oferită de deținătorul cotei. Astăzi am putea afla asta de la Digi Agri, dar uh, și am aflat dacă a fost așa sau nu, dar asta ni s-a spus la momentul respectiv. Bineînțeles, dacă ar fi uh, ales cealalt, o altă opțiune, bineînțeles, toate celelalte uh, ce, tot, restul impactului asupra mediului ar fi trebuit să fie analizat, impactul asupra mediului al acestei opțiuni. Însă, nu pot decât să spun că a fost o decizie care a fost bazată pe informații care uh, ne-au parvenit și care nu erau clare și aș dori să aud din partea Comisiei dacă ei au avut informațiile corecte uh, în momentul în care au făcut propunerea pe care au făcut-o. Ja, vielleicht ganz kurz als Ergänzung. Domnul Iar, pe scurt, ca mm, pentru a completa, dacă suntem sinceri, Uh, nu putem decât să spunem că nu avem cu ce să-l ajutăm pe petiționar. Fabrica a fost închisă, a fost demolată și să spunem acum că nu se poate să se fi întâmplat asta, nu ne ajută. Uh, evident, ar trebui să ne gândim la viitor. Și nu și aș dori de asemenea, să iau un pic apărarea Comisiei. Uh, reforma zahărului a fost uh, a fost efectuată. Uh, trebuie să vă spun că în calitate de deputat dintr-un stat membru care a aderat mai târziu, eu întotdeauna eram împotriva cotelor. La zahăr cotele când a, a fost nevoie de o reacție. Cotele au apărut când a trebuit să avem o reacție la uh, supraproducție, pentru că pieț, prețul pe piața internațională era prea mic. Apoi am venit cu o uh, reacție așadar uh, și într-adevăr a avut succes pentru că producția de zahăr este mai mică iar problema pe care o avem acum este că uh, industria zahărului se plânge că avem prea puțin zahăr în Europa. Iată, următorul deficit se arată. Practic, mai bine ar fi în uh, cadrul reformei PAC să rediscutăm în liniște reforma uh, pieței zahărului. Poate chiar am putea uh, renunța la, această, uh, la aceste prevederi cu privire la industria zahărului în Europeană mai repede decât, am, uh, decât s-a prevăzut. Există însă opoziție în, în cadrul Parlamentului. Trebuie însă să vă spun că astăzi nu văd alte căi. Procesarea de zahăr și producția de zahăr este închisă în țara dumneavoastră și ar trebui să ne gândim la viitor. Și bineînțeles, asta necesită curaj. Colegul Kelly este de față uh, și știe că în Comisia Agri va trebui să discutăm cum abordăm reforma PAC și organizarea uh, comună a pieței zahărului. Trebuie să vă spun că Comisia a fost destul de inteligentă când a spus noi nu vrem să stabilim noi unde uh, se închide industria zahărului creăm opțiuni, iar statele membre au beneficiat în mod diferit de aceste opțiuni. Iar în țara dumneavoastră, fabricile s-au decis să închidă această industrie. Eu fac parte și din Comisia Agri și trebuie să vă spun că cu sinceritate că astăzi nu putem să vă ajutăm, dar că trebuie să discutăm despre viitor. Și bineînțeles, cei de la fața locului știu mai bine ce este bine pentru regiunea lor, dar asta este ceva ce va fi decis în viitor. Mulțumesc, nu mai sunt alte intervenții. Are cuvântul petiționarul pentru replică. I don't think I need Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am nevoie de căști. Foarte multe aspecte au fost evocate și uh, unele dintre ele pe jumătate în mod corect, unele în mod 100% incorrect. Și nu vreau să jignesc pe nimeni când spun că anumite aspecte au fost evocate greșit. Uh, reforma aceasta a zahărului a fost una pripită, una făcută prea repede. Și dacă vreți dovezi asupra acestui fapt, dovezile există. Au existat patru opțiuni care au fost propuse ar fi fost, spre exemplu, subvenții sau sume, compensații acordate pentru echivalentul a doi ani de zile de funcționare. A doua posibilitate, uh, transformare rapidă în producție de uh, bioetanol, care în principiu nu se putea face, pentru că nu ai cum, din punct de vedere economic, să justifici o uh, transformare a zahărului în bioetanol având în vedere uh, sumele propuse. O altă opțiune a fost o uh, reconversie parțială și asta ar fi fost o propunere bună pentru că n-am să intru acum în detalii și n-am să vă plictisesc cu cifre. Uh, cu siguranță știți mai multe decât mine pe această temă, dar uh, știți că există mai multe etape, etapa 1, 2 și 3. În etapa 1 ai nevoie de foarte multă rafinare a, a producției și uh, reprezintă o o investiție foarte mare. Dacă în loc să rafinezi zahărul, îl transformi în bioetanol, atunci producția poate fi mai ieftină și atunci, din punct de vedere economic, e mai eficientă. Iar cea de-a patra opțiune a fost o fel de compensație și mă întorc la ceea ce am spus încă de la bun început și am să apăr acest punct de vedere până în pânzele albele. Nu poți, și mă refer și la comisie, nu poți să mandatezi o astfel de responsabilitate. Nu poți să mandatezi decât autoritatea. Și acesta a fost un program paneuropean. Toate statele erau, uh, uh, se aștepta din partea lor să se înscrie la acest uh, proces. Iată, comisia a spus în felul următor. Astea sunt regulile, mergeți și faceți, dregeți și veniți înapoi și raportați ce ați făcut. Dar, dacă vă uitați cum au, uh, s-au derulat lucrurile în cazul Irlandei, asta e un caz special. Noi, noi suntem numiți uh, tigrul celtic și nu-i din vina noastră. Uh, nu mai avem tigru celtic, după cum nu mai avem nici industrie de zahăr. Și cei care uh, au distrus uh, industria de zahăr au făcut acest lucru pentru a uh, avea acces la alte uh, posibilități. Și asta a fost pur și simplu disimulat și n-ar fi trebuit să se întâmple. Și uh, ideea de bază, doamna președinte, este următoare. Dacă Uniunea Europeană asumă uh, uh reglementarea, și sunt de acord cu domnul din Germania, Germania, că poate nu e modul cel mai bun de a face acest lucru. Dacă reglementăm prin cote, pe anumite baze, ar trebui ca acele baze de fixare a cotelor să fie pline de bun simț. Și nu e logic pentru Irlanda în momentul în care, în momentul în care tu produci zahăr, închizi fabrica și după aia trebuie să ai import de zahăr care te costă cu 40 de euro mai scump decât produceai tu. Asta e ceva pur și simplu de neînțeles. Mulțumesc pentru atenție, doamna președinte. Kelly, forse una Mulțumesc. Colegul Kelly are o propunere pe scurt, vă rog, fiindcă am depășit deja timpul alocat. Thank you. Da, foarte pe scurt, doamna președinte. Uh, aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că i-ați dat cuvântul domnului Navratil pentru a prezenta petiția sa. Doresc să mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul, au existat, au fost evocate anumite aspecte și sunt absolut de acord asupra faptului că a trebuit să discutăm din nou despre viitorul industriei în Europa. Pentru că astăzi industria este în pericol. Și uh, uh, trebuie să vedem că nu avem o capacitate suficientă de autoaprovizionare în Europa. Iar uh, uh, indu în industria de zahăr în Irlanda ar fi putut să uh, ajute în acest sens. Aici e vorba și de uh, uh, comunități care sunt implicate. Nu e vorba doar de proprietarul uh, fabricii respective. Deci ceea ce aș dori eu să spun acum este că noi trebuie să încercăm să ajutăm la redresarea economică și să uh, uh, luăm o decizie uh, corectă în momentul de față, pentru că decizia anterioară a fost una pe care am fost obligați să o luăm. Grație. Mulțumesc. Mi se pare că am înțeles că sunteți cu toții de acord în legătură cu această petiție în ceea ce privește oportunitatea de a închide această petiție, pentru că faptele s-au consumat. Lăsăm însă deschisă tema în dezbatere, interpelând eventual Comisia de Agricultură, care este competentă să ne spună în ce măsură se poate dezvolta această dezbatere. You haven't... Doamna Auken, da, uh, industria zahărului în Irlanda e o chestiune internă a Irlandei și nu cred că putem promite că noi vom putea face ceva pe viitor, pentru că asta nu are nimic de a face cu legislația europeană sau cu ceva la nivel european. E un subiect în intern, în Irlanda. Și cred că aici, dacă facem asta, o să dăm oamenilor speranțe deșarte. Domnul Iar. Da, mulțumesc, doamna președinte. Uh, eu cred că președ... doamna președinte are dreptate când spune că la Comisia Agricultură va trebui să ne ocupăm de reforma politicii agricole comune și am vrea să pregătim o audiere în cadrul acestei comisii pe această temă pentru că în momentul în care sectorul zahărului a fost uh, reformat, uh, știam că producția era ex- excedentară, însă între timp lucrurile s-au schimbat, au evoluat și vedem că acum există o reducere drastică a producției. Cel puțin asta ne, spune, ne spun reprezentanții industriei. Uh, asta ne spun și sectoarele de activitate care utilizează zahărul ca materie primă. Deci, eu aș fi vrut să vă putem ajuta. Într-adevăr, uzina a fost închisă, cei drept, faptele sunt consumate, însă va trebui în perspectivă perspectiva reformei politice agricole comune, uh, în această perspectivă ar trebui să reevocăm acest subiect. No. Deci ne întoarcem la propunerea formulată, colegul Kelly. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred în mod sincer că e vorba de o nedreptate care s-a făcut și uh, cred că ar trebui să reexaminăm acest subiect. Pentru că știți că există și o decizie a Curții de Justiție în acest sens. Eu cred că e o nedreptate, o nedreptate care trebuie să fie, uh, uh să fie uh, rezolvată ținând seama de context. Ma, sul punto... Stimate coleg Kelly, în ceea ce privește dreptatea. Noi nu suntem un organism care să putem uh, lua decizii judiciare. Noi putem lua act de ceea ce s-a întâmplat și putem adresa o scrisoare autorităților irlandeze pentru a le sensibiliza în legătură cu această chestiune specifică Petiția trebuie închisă, deci, și tema ridicată de petiție poate fi transferată Comisiei pentru Agricultură din motivele care au fost deja explicate. Deci putem să trimitem o scrisoare autorităților irlandeze pentru a le sensibiliza asupra acestei teme, iar pe de altă parte să Uh, transferăm această chestiune la Comisia de Agricultură. Sunteți de acord, stimați colegi? Da, se pare că suntem cu toții de acord. Doar un răspuns pe, pe, pe scurt și nici măcar n-am să vorbesc uh, cu cuvintele mele. Eu cred că ne putem referi la avizul făcut de firma uh, KPMG, uh, un aviz care a fost de altfel utilizat și în uh, sentința Curții de Justiție. E vorba de un caz clar de uh, prostie și de lipsă de competență. Doamna președinte intervine și oratorul nu mai poate continua. Asta era, asta vreau să spun. Am înțeles, spune doamna președinte, am înțeles foarte bine. Am înțeles, dar noi nu suntem un organ de executare a uh, sentințelor. De aceea repet ca instituție interpelată de un cetățean, noi putem să ne adresăm autorităților irlandeze subliniind ceea ce ați spus dumneavoastră și încercând să sensibilizăm aceste autorități să aibă un comportament diferit. Dar nu avem puterea să intervenim în hotărârile autorităților irlandeze. Aceasta este problema. Noi putem încheia această petiție, a trimite o scrisoare autorităților uh, irlandeze, putem face acest lucru, dar putem închide dezbaterea pe această petiție. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, care se referă la raportul privind misiunea în Bulgaria, deoarece petiția de la punctul 8 nu poate fi discutată, fiindcă petiționarul nu este prezent și nu este prezent nici reprezentantul comisiei. Deci trecem direct la punctul 11 și dau cuvântul colegei Ocken. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, domnule Turcais, m-ați întrebat dacă suntem gata pentru mâine și... Foarte pe scurt. cred că de câte ori avem un raport care ne spune ce anume s-a întâmplat, Vă rugăm frumos să stingeți microfonul, domnul Kelly. Da, că se aud hârtii care foșnesc. Doamna Auken. Deci, proiectul de raport pe care l-am primit din partea secretariatului e o muncă foarte bună și am apreciat acest lucru. Poate că aș putea să uh, întăresc anumite uh, fraze, uh, având în vedere situațiile cu care ne-am confruntat acolo la fața locului, uneori o situație oarecum alarmantă. De mai multe ori s-a întâmplat că anumite lucruri au fost Uh, organizate, au fost organizate demonstrații Și asta în mod clar cu acordul, chiar și cu participarea autorităților. Asta a fost cazul în momentul în care am vorbit în, uh, am mers în Bulgaria și cred că subiectul este foarte serios. Aș invita colegii și participanții, bineînțeles, și oficialii uh, să contribuie cu sugestii la acest proiect de raport înainte de a putea prezenta versiunea finală la comisie. Și îmi pare foarte rău de faptul că nu am reușit să, să ne vedem și să discutăm despre asta înainte, însă am avut foarte multe obligații în Danemarca și îmi cer scuze, îmi cer scuze pentru asta. Sper că veți putea să mă ajutați să continuăm acest, uh, această muncă. Uh, a fost o vizită foarte bună, foarte importantă pentru a pune accentul pe o situație dificilă pe care am putut-o chiar uh, simți, am simțit-o chiar plutind în aer. Și uh, ceea ce ne-am dorit să facem a fost oarecum diferit de ceea ce am făcut în mod uh, clar. Și are acum cuvântul domnul Boștinaru. Thank you very much. I would like to... Mulțumesc. Aș dori să îmi exprim recunoștința pentru munca depusă de către colega mea, doamna Auken. Raportul, într-adevăr, arată ceea ce am găsit când am fost în vizită în Bulgaria. Și aș dori să mulțumesc colegilor bulgari și doamnei Nedelceva pentru faptul că a făcut part, au făcut parte din această delegație și ne-au uh, acompaniat uh, pe tot parcursul acestei delegații. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Auken și anume acele evenimente, demonstrații spontane, dar foarte bine organizate uh, pentru, în, în, în favoarea acestor proiecte trebuie să fie evitate în viitor pentru că este ca pe vremea sovieticilor. Acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Apoi aș dori să subliniez faptul că primirea la, minister, la doamna ministru al, a mediului, uh, când am fost primiș, primiți uh, în biroul dumneaei, a fost foarte bună, dar uh, aplicarea a ceea ce ea ne-a descris în cuvinte la fața locului este deficitară. Este ca un fel de gol care se creează între nivelul național și nivelul local și în acest gol se întâmplă tot ce afectează și dăunează naturii și implementării um, Uniunii Euro- legislației Uniunii Europene și a statelor membre. Este un deja vu pentru mine uh, când um, mă uit și la uh, situația din România și la petiția pe care o vom discuta mâine despre România. Este fundamental pentru comisia noastră și important să monitorizăm evoluțiile în Bulgaria pe cele trei proiecte. Uh, groapa de gunoi, un proiect care este pe cale să fie implementat, este esențial să vedem cum are loc implementarea, cum este implicată comunitatea într-un dialog instituțional cu autoritățile, pentru că asta este în beneficiul atât a autorităților, a primăriei, cât și a celor care locuiesc acolo. Iar apoi implementarea regulilor, reglementărilor, într-un aspect esențial în munții Rila. Am ascultat diferiți vorbitori și autorități care ne-au spus că totul este curat și bine făcut. În schimb, în munți, când am fost, am văzut exact opusul. Tocmai din acest motiv fac apel la Comisia Europeană să părăsească din când în când birourile pentru a verifica ce se întâmplă la fața locului mai ales când este vorba de cazuri delicate ce sunt aduse în atenția Comisiei uh, PETI de către sute de mii de petiționari din Uniunea Europeană. Dacă nu, putem să continuăm să primim cuvinte frumoase care vin de la Sofia, de la București sau de oriunde altundeva din Europa, iar realitatea va fi de fiecare dată opusă. Și, nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc în, um, calitate, uh, în numele colegei uh, Iotova pentru contribuția acestei delegații la uh, aducerea în uh, conștiința uh, populației în Bulgaria problem a problemelor de mediu și a necesității ca autoritățile să se ocupe în mod uh, eficace și eficient de aceste aspecte.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 Mulțumesc foarte mult pentru un uh, raport foarte bun, care mi se pare cuprinzător și bazat pe uh, faptele așa cum le-am putut constata la fața locului. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de noi când am, i-am întâlnit pe petiționari. Câteva aspecte pentru clarificare. Când vorbim despre petiții ce se referă la RILA, numărul turiștilor care, care utilizează funicularul este de 3.000 de turiști pe zi, dar numai vara. S-au luat măsuri pentru reducerea traficului. Sunt informații uh, importante pentru că este vorba de sezonul turistic Um, fac aici referire și la raportul comisiei um, și că, care se referă la uh, linii directoare care să ajute statele membre să facă față unui uh, flux mare de, uh, de populație. Există două aspecte aici. Este drept că soluțiile la petiții trebuie să vină prin dialog între autorități și comunități. Iar, dar ambele părți trebuie să facă pași înspre acest, uh, înspre acest rezultat. Foarte des în Bulgaria însă am putut vedea că nu există o inițiativă pentru a crea, pentru a se ajunge la dialog din partea autorităților. Însă, în același timp, nici comunitățile nu caută dialogul preferă să se adreseze direct uh, nivelului european. De aceea ar dori să salut recomandările făcute de doamna Auken pentru că aici se poate găsi soluția, în dialog. Dialogul trebuie să fie utilizat și de petiționari și de autorități locale, dar și de managerii de proiect. Încă un aspect, și anume Asta ar uh, cererea de a, ca Comisia să monitorizeze progresul în cazul anumitor petiții. Nu ar fi mai bine dacă Comisia noastră s-ar concentra asupra unor anumite petiții, astfel încât uh, cetățenii bulgari să nu aibă mm, impresia că unele petiții sunt mai importante decât altele. Într-adevăr, Multe petiții pot fi exploatate pentru scopuri politice. Însă noi la Comisia PETI nu ar trebui să cădem într-o astfel de capcană. Drept urmare, noi, în această comisie, ar trebui să recomandăm ca comisia noastră să monitorizeze și să urmărească implementarea uh, rezultatelor obținute în această comisie. Aș dori să mulțumesc tuturor, sunt recunoscătoare pentru faptul că mm, comisia noastră a reușit să evite instrumentalizarea politică a cauzelor pe care le-am ascultat. Mulțumesc încă o dată pentru profesionalismul dumneavoastră. Doamna Aucan, Pe scurt, mulțumesc foarte mult colegilor. Aș dori să uh, vă rog să prezentați amendamente și cred că trebuie să continuăm cu petițiile. Trebuie să vă spun un lucru pe care l-am aflat mai târziu, de exemplu. Eu mă tem că atunci când, am analiz- când ne-am uitat la parcurile eoliene împreună cu organizațiile pentru protecția păsărilor, am senzația că una dintre ambasade, poate chiar cea daneză, a făcut lobby în numele industriei pentru ca autoritățile să retrogradeze statutul uh, zonei și nu să îl uh, ridice. Uh, mă uit, analizez această situație pentru că este posibil ca acest lucru să se întâmple în multe țări. Cred că am acest lucru a fost menționat în Polonia. Este posibil ca ambasadele noastre să facă lobby pentru asta. Bineînțeles că este o idee, o idee bună să deschizi ușa, ușile pentru noi industrii, dar dacă fac lobby pentru încălcări într-o țară și am văzut acest lucru uh, uh în Polonia cu ambasada daneză, dar și cu ambasada britanică, germană, franceză, cred că ar trebui să aflăm dacă acest lucru se întâmplă într-adevăr. Și am avut senzația că același lucru se întâmpla și în Bulgaria. Bineînțeles că nu pot să spun asta în raport în acest an, dar cred că ar trebui să analizăm aceste lucruri și să aflăm în câte cazuri ambasadele sunt instrumente plătite ale industriei. Este o situație. Da, deci uh, amendamente pentru a uh, clarifica situația, pentru că situația este chiar mai gravă decât putem citi în acest raport. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acesta a fost o primă dezbatere. Vom uh, avea timp să depunem amendamente și uh, mă raliez apelului făcut de colega Nedelceva ca și de colegul Boștinaru pentru ca comisia noastră să fie uh, un, să joace un rol de intermediar și nu de partizan al cuiva. Noi nu trebuie să uh, suscităm atenția presei în mod exagerat. Vă mulțumesc în numele comisiei și dacă Uh, sunteți de acord, deschidem imediat lucrările uh, reuniunii coordonatorilor.